Uh, Dragi colegi, bun venit tuturor. Aș vrea să începem. Știu că de obicei așteptăm puțin mai mult pentru cei care de obicei vin cu întârziere. Tocmai am încheiat departe de aici o ședință comună cu Comisia pentru Petiții despre transparență în Consiliu și raportul Ombudsmanului European. Iată de ce unii dintre noi vin cu întârziere, dar cred că totuși începem, așa de? Vreau să încep cu adoptarea. Nu, să vă spun că e transmisă prin webstream. Apoi adoptarea ordinii de zi. Aș vrea să vă aduc aminte că varianta finală ordinii de zi a fost distribuită pe 17 septembrie. Dacă nu sunt obiecții la ordinea de zi, se pare că nu sunt, așa că voi considera că s-a adoptat proiectul de ordine de zi. Nu avem anunțurile președintelui la punctul 3 dar am niște anunțuri ale președintei în ce privește recomandările coordonatoare. La punctul 4 se legă de deciziile avizate de coordonator la ședința de pe 10 septembrie. Ce s-a propus așadar este să dăm raportul, de fapt avizul liber pentru proiectul de regulament al Parlamentului European și Consiliului de stabilirea drepturilor și valorilor, programul referitor la ele, va fi atribuit verzilor. Jose Maria de s a fost propus drept raportor. În doilea punct, legătură cu avizul privind bugetul, raportul intermediar buget și econ privind <clears throat> înființarea Fondului Monetar European. Acest aviz va fi atribuit președintei Comisiei Apoi am hotărât să o recomandăm din partea coordonatorului să nu prezentăm avizia la raportul privind descărcarea de gestiune privind bugetul general UE pe 2017, punctul următor referitor la moțiunea de rezoluție care cere Parlamentul Național să primească un rol mai mare în transpunerea directivelor europene. O moțiune Joel Belon am decis să transmitem această moțiune raportorului privind situația dezbaterii cu privire la viitorul Europei Ramon Eureghe Tondo pentru examinare suplimentară. Ședința coordonatorilor a convenit să mențină audierea cu privire la perspectiva constituțională a dimensiunii sociale a UE în contextul dezbaterii cu privire la viitorul Europei și să organizeze această audiere în ședința APCO din 27 noiembrie anul curent. Recomandăm de asemenea Comisiei să organizeze o audiere privind tinerii din Europa cu Comisia AFCO la ședința de pe 27 noiembrie să organizeze o audiere pe 10 octombrie în cadrul raportului implementarea AFCO cu privire la dispozițiile tratatului privind competențele Parlamentului de Control Politic asupra Comisiei se leagă raportul Mercedes Bresso și apoi prin procedura scrisă o misiune la Paris s-a anulat. Am convenit că dacă sunt mai puțin de trei membri care sunt dornici să participe, o anulăm. Nu aveam decât un singur membru în legătură cu care a fost informat secretariatul. Prin procedura scrisă, așadar, s-a anulat și apoi în legătură cu propunerea de modificare a regulamentului Parlamentului European și Consiliului de modificare a regulamentului legat de procedura de verificare, legată de încălcarea regulilor cu privire la protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, coordonatorii propun procedura scrisă pentru desemnarea lui Mercedes Brestu și de Vilan drept coraportori. Dacă nu obiectați față de această recomandare a coordonatorilor, <clears throat> Consider că aceste recomandări au fost adoptate și aș vrea să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, raportul meu obișnuit cu privire la situația Brexit, negocierile respective. În septembrie vreau să vă informez că am avut trei ședințe cu debriefing-uri din partea lui Michel Banier, negociatorul șef, cu privire la situația negocierilor Următoarea ședință va avea loc mâine. În plus, în legătură cu cele mai importante întâlniri pe care le-am avut eu ca președinte AVCO, în legătură cu cei care doreau să vorbească despre Brexit, am avut o întâlnire cu ministrul britanic David Lingrington, care a explicat liniile principale ale propunerilor britanice în contextul retragerii și a viitoarelor aranjamente și de asemenea m-am întâlnit cu reprezentantul permanent al Danemarcei pentru a discuta progresul și perspectiva <clears throat> danezilor în ce privește progresul în negocierile de retragere. Apoi m-am întâlnit cu coordonatorul luxemburghez privind Brexitul cu privire la principalele îngrijorări și așteptări ale Luxemburgului în legătură cu Brexit și o întâlnire de asemenea cu Rajer Casal, fondatorul Asociației privind Noua Europa în legătură cu aspecte de libertate de circulație după retragerea britanică și în special posibilitatea unui green card care să fie emis pentru cetățenii britanici stabiliți pe teritoriul UE27 până la data Brexitului și dacă găsim timp, Comisia ar putea să îl asculte pe domnul Casa acum în ce privește percepția mea cu privire la situația actuală. Aș vrea să repet că domnul Barnier a informat grupul de coordonare Brexit privind uh, progresul negocierilor, exprimând tot mai mult uh, ideea urgenței. Întâlnirea de la Salzburg, după cum probabil că știți, a fost o întâlnire importantă care a dat și noi perspective din partea ambelor părți și în prezent e clar că la ședința Consiliului din 18 octombrie va fi un moment decisiv. Progrese suficiente până atunci ar permite apoi să existe un summit suplimentar în noiembrie pentru formalizarea acordului. Deci, următoarele patru săptămâni vor avea o importanță fundamentală pentru întregul proces. Înțelegem de asemenea din ce ne-a spus domnul Michel Barnier că la summitul din octombrie va face o evaluare a progresului în calitatea lui de negociator șef și asta va fi baza deciziilor ulterioare de la întâlnirea din noiembrie. Probabil că nu va surprinde <clears throat> Am auzit în repetate rânduri de la negociatori că problema nesoluționată cea mai importantă e backstop-ul pentru Irlanda de Nord și viitoarele soluții pentru frontiera cu Irlanda, dar mai sunt și alte chestiuni legate de despărțire la negocieri, mai ales pare să fie dificilă partea legată de indicațiile geografice. Și apoi, după cum probabil știți de asemenea, sistemul de guvernanță al acordului de retragere încă nu s-a finalizat în ceea ce privește modul în care ar trebui să arate sistemul și rolul Curții Europene de Justiție și deliberările politice legate de declarația politică cu privire la viitorul relației cu o mare chestiune în suspensie și un alt element de urgență Sperăm așadar că în săptămânile care vin vom vedea progres în legătură cu chestiunile cele mai dificile și apoi și finalizarea chestiunilor mai mărunte, între ghilimele, care țin de acordul de retragere în legătură <clears throat> cu viitoarele relații, aceia dintre dumneavoastră interesați în special, vă încurajez să vă uitați și la um, Cartea Albă și documentul de la Checkers, și să citiți, poate, declarații curente, frecvente, pe care le face domnul Michel Barnier. Cred că astăzi vedem clar că o parte a elementului viitor, pentru cadrul viitor, o să fie ușor de convenit, și anume chestiuni legate în special de politica externă și cooperarea în materie de politică de apărare în spațiul securității externe. Poate mai dificil, dar și important și relativ mai ușor. Chestiunile legate de cooperare în domeniul securității cetățenilor, mai mult legate de securitatea internă, dar apoi, desigur, toată partea economică, E o mare chestiune în suspensie pentru care probabil că va fi nevoie de o cooperare intensă și negocieri intense în săptămânile care vin. Aș vrea de asemenea să vă informez că, după toate probabilitățile, la a doua întâlnire din octombrie, în a doua plenară din octombrie, grupul de coordonare Brexit va putea prezenta o rezoluție cu privire la drepturile cetățenilor și presupunem că la început de octombrie grupul de coordonare Brexit ar putea să facă o declarație în legătură cu progresul de la negocieri. Asta era ce am de spus la punctul 5, ceea ce îmi permite să trecem la punctul 6, audierea noastră și mă bucur să urez bun venit celor doi profesori, domnul doamna Repazi, coordonator științific la GER, Centrul European pentru Guvernanță Economică și Financiară, de la trei universități, Leiden, Delft și Rotterdam și Crostev Ilio, profesor de drept european la Universitatea din Leiden și Oslo. Ambii experți sunt bine cunoscuți pentru noi. Deja i-am mai auzit la ultimele două la în întâlnire de ultimii 2 sau 3 ani, i-am invitat pe cei doi domn profesori să ne vorbească. Nu atât uh, să fac o evaluare politică, pentru că asta e la latitudinea noastră, ci mai mult vrem să vă ascultăm. și evaluarea preliminară juridică, unde suntem, unde s-a ajuns, cum evaluați acordul de retragere, pentru că va fi ceva foarte important pentru comisie, când ne apropiem de momentul în care <clears throat> va trebui declanșată procedura la Consiliu, care va trebui și pregătită, va fi la latitudinea dumneavoastră chestiunile pe care le veți aborda în evaluare. Sperăm că va fi și o evaluare generală a proiectului de acord de retragere din perspectiva dumneavoastră și, după cum vă dați seama, ne interesează în mod deosebit la comisia noastră chestiunea legată de frontiera cu Irlanda. Tot ce ne puteți spune în legătură cu această parte a acordului de retragere, protocolul respectiv și probabil că va fi ceva binevenit. Cine credeți că ar trebui să înceapă pentru a fi o abordare cât mai logică? So we, we leave it up to you, but I will need... Vă lăsăm pe dumneavoastră să alegeți, dar vă rog să-mi spuneți. Domnul de Pazi va fi cel care începe prezentarea. Aveți cuvântul. Yeah, good afternoon. Bună ziua, doamna președintă, doamna Schibner, stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Aș vrea să vă mulțumesc că m-ați invitat să particip la această audiere în legătură cu de retragere dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. După cum s-a spus în introducere, e un subiect foarte larg. Am discutat înainte să ne concentrăm pe care părți și s-a decis ca eu să mă concentrez mai mult pe chestiunea frontierei între Irlanda și Irlanda de Nord, în măsura în care va avea un impact asupra pieții interne dar și ce ar putea să însemne pentru viitoarele relații comerciale. O observație preliminară. O contribuție legală de fond în ce privește Brexit-ul întotdeauna e o sarcină dificilă. Acum, la peste 2 ani după referendum, încă e o țintă în mișcare. Baza oricărei evaluări este un proiect de acord de retragere care s-a publicat în februarie. Având în vedere declarațiile făcute de șefii de stat și de guvern săptămâna trecută la Consiliul European din Salzburg, încă suntem departe de un acord care să transforme proiectul de text într o propunere reală de acord de retragere prezentată Parlamentului European spre aprobare, spre aviz motivat. Dar merită să examinăm mai de aproape proiectul de text și propunerile făcute în special de Guvernul Britanic chestiunile care trebuie rezolvate de acorduri de retragere sunt drepturile cetățenilor, aranjamente financiare, guvernanță, perioada de tranziție și evitarea unei frontiere dure între Irlanda de Nord și Republica Irlanda. După cum am spus în declarația introductivă, aș vrea să mă concentrez pe acest ultim punct, chestiunea Irlanda de Nord-Irlanda. Mai întâi o să mă uit la proiectul de protocol o să le evaluez în legătură cu două unități de măsură. Dacă evită controle la frontieră pe insula Irlanda, și dacă păstrează integritatea pieței interne. După ce am discutat aceste puncte, o să mă ocup apoi de ce va însemna acest protocol pentru negocierile viitorului acord comercial, dacă intră în vigoare așa cum e propus. În al treilea rând, o să examinez alternativele proiectului de protocol, în special cele prezentate de Guvernul Britanic și, în al patrulea rând, cât de adecvat e pentru a evita frontiera dură. În al cincilea și ultim rând, care sunt alternativele și protocolul în varianta de proiect. Înainte de a mă referi la mănunte prin proiectul de protocol cu privire la Irlanda și Irlanda de Nord, o să reamintesc parametrii politici care definez terenul de joc în care un acord viabil între UE și Regatul Unit poate fi încheiat. În primul rând, <clears throat> Brexit înseamnă Brexit, conform căruia Regatul Unit trebuie să părăsească cadrul financiar legat și instituțional al UE în implementarea voinței poporului. În al doilea rând, e imperativul UE de a nu diviza integritatea pieței interne și, în al treilea rând, o frontieră dură între Republica Irlanda și Irlanda de Nord, cu contrariu la frontieră, nu se poate restabili niciun fel. Găsirea unui răspuns pentru chestiunea irlandeză care se vine în întâmpinarea acestor interese înseamnă tăierea notului gordian cum uh, se poate sprijini integritatea vieții interne fără a înființa control la frontieră în eventualitatea că Irlanda de Nord părăsește UE. Să ne uităm acum la modul în care se ocupă de aceste chestiuni proiectul de protocol. Proiectul de protocol implementează așa numita soluție backstop, care înseamnă că nu se aplică decât uh, dacă și numai cât timp Regatul Unit și Uniunea Europeană nu găsesc o altă soluție la problema irlandeză în viitorul acord comercial. Protocolul se aplică de la sfârșitul perioadei de tranziție, care ar urma să înceapă la 31 decembrie 2020. Există cinci capitole care se ocupă de drepturile indivizilor, circulația persoanelor, spațiul comun de reglementare, dispoziții instituționale și finale. Să ne uităm așadar. Articolul 1 include unele elemente din acordul din Vinerea Mare în proiectul de protocol. Alineatul 1 din acest articol se referă la capitolul cu privire la Alineatul 1 se referă la capitolul cu privire la drepturi, garanții și șanse egale din acordul din Vinerea Mare. Acest capitol se referă la drepturile omului și chestiuni economice, sociale și culturale. În special, capitolul cere Regatul Unit <clears throat> să dea caracter obligatoriu Comisiei Europene a Drepturilor Omului în Irlanda de Nord cu acces direct la cur și căi de atac în caz de încălcare. Prin proiectul de protocol, această obligație va deveni parte a acordului de retragere, iar Uniunea Europeană va acționa ca <clears throat> garantor al acestei obligații. Merită să subliniem că multe drepturi prevăzute de acordul din 1998 s-ar putea baza pe caracterul executoriu al dreptului european care este direct aplicabil atât în Irlanda de Nord cât și în Republica Irlanda. Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, prin urmare, îi poate priva pe cetățeni de la protecția legală a drepturilor lor, pe care le au părțile la acordul din Minera Mare și pe care s-au angajat să le respecte pentru că drepturile directe aplicabile ale UE nu vor mai fi disponibile în Irlanda de Nord după Brexit. Articolul 1 alineat 1 răspunde aceste amenințări incluzând o obligație legală pentru Regatul Unit, cum că nu va exista nicio diminuare a drepturilor. Acest lucru trebuie înțeles o obligație ca Regatul Unit să respecte acquis european, drepturile la libertatea de circulație și caracterul executoriu pe teritoriul Irlandei de Nord, în măsura în care ele acoperă angajamentele din capitolul cu privire la drepturi, garanții și șanse egale din acordul din Vinerea Mare. Ce rămâne vag e semnificația mecanismelor dedicate prin care trebuie aplicat articolul 1. Această trimitere trebuie înțeleasă ca excluzând un efect direct a prezentului articol, astfel încât cetățenii să se poată baza pe el în fața tribunalelor naționale. Dacă această înțelegere este corectă, reduce importanța practică a articolului respectiv în mod semnificativ. Capitolele 2 și 3 din proiectul de protocol uh, trebuie citite în conjuncție. Împreună reprezintă succesoarele pieții interne UE pentru Irlanda de Nord. Cel mai frapant este că ambele capitole citite împreună arată o deviere semnificativă de la ceea ce este integritatea pieții interne libertatea de circulație a lucrătorilor, libertatea de prestare a serviciilor și libertatea de stabilire sunt oarecum tratate în articolul 2, care integrează spațiul comun de călătorie în proiectul de protocol. Libertatea de circulație a marfurilor e <clears throat> tratată în area comună de reglementare în capitolul 3. Libertatea de circulație a capitalului nu e menționată nicăieri verificarea corespondenței între aceste capitole și legislația prin piața internă arată lacune semnificative. În ce privește primul set de drepturi de libertate de circulație, trimiterea la spațiul comun de călătorie nu are aceeași calitate ca și drepturile de libertate de circulație direct aplicabile pentru persoane în baza dreptului comunitar. Spațiul comun de călătorie se bazează pe o înțelegere reciprocă între Regatul Unit și Irlanda, de a face existe conformitate între legile imigrației, astfel încât orice control la frontieră să nu fie necesar. Crearea spațiului comun de călătorie <clears throat> există sau ține de anul 1923. Urmele acestuia se pot găsi în legislația națională din Marea Britanie și din Irlanda de Nord, dar caracterul său pur politic se poate vedea în perioada dintre 1939 și 1952, în care ale călătorilor între întreaga insulă irlandeză, inclusiv Irlanda de Nord și um, Marea Britanie, au avut loc. Dacă îmi permite să spun, în această perioadă au fost prim ministri britanici care au fost de acord cu un fel de separare cu controle la frontieră în Marea Irlandeză între Irlanda de Nord și restul Regatului Unit. Controlele la frontieră au fost din nou abolite în 1952 în baza unui acord dintre Irlanda și Regatul Unit care a fost considerat de funcționarii irlandezi ca fiind și citez cu totul cu caracter informal. O declarație comună a miniștilor din Regatul Unit și din Irlanda cu privire la imigrație în ce privește spațiul comun de călătorie în 2011 spune explicit și citez, nu e menit să creeze obligații cu caracter obligatoriu, nici să dea drepturi, privilegii sau beneficii cu privire la orice persoană sau parte privată sau publică. În ansamblu, articolul 2 din proiectul de protocol și trimiterea lui la spațiul comun de călătorie înseamnă, pe de o parte, pe plan legal, mai puțină libertate de circulație pentru drepturile persoanelor decât se prevăd în, drept, în tratatele europene, întrucât semnificația legală a acestui spațiu depinde cu totul de dreptul intern, care după Brexit poate să se îndepărteze de cealaltă legislație. Pe de altă parte, dacă Regatul Unit adoptă reguli mai dure privind imigrație decât Uniunea Europeană, la care trebuie să adere dreptul irlandez și dacă Regatul Unit își menține angajamentul de a nu stabili o frontieră dură între Irlanda de Nord și Irlanda, poate să revină doar la precedentul perioadei dintre 1939 și 1952, în care a, au avut controle a, la frontiera din Marea Irlandeză. În ce privește libera circulație a mărfurilor, în acest proiect, capitolul al treilea, se vorbește despre un așa numit spațiu comun de reglementare, o entitate necunoscută pentru dreptul european. Articolul 4 din proiect este un copy-paste al articolului 30 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la interzicerea taxelor vamale și el incorporează articolul 34 și 35 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind restricțiile cantitative și măsuri cu efect echivalent. Practic, transferă articolul 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind restricțiile vamale în acest spațiu de reglementare comun. Sfera de aplicare este extinsă la codul vamal unional uh, și pentru teritoriul Irlandei de Nord și autoritățile vamale din Marea Britanie, din Irlanda de Nord, devin un fel de autorități vamale a unui stat membru. Pare a fi o copie a pieței interne pentru nordul Irlandei, dar dacă ne uităm mai îndeaproape, vedem că nu e așa, pentru că achiul secundar al Uniunii vizează, e vizat de către acest uh, proiect de protocol, dar uh, nu se știe în ce măsură este uh, definit în întregime pentru că nu avem și anexele la protocol. Este o tehnică legislativă care uh, a fost folosită pentru acordurile comerciale tradiționale cu o anumită listă pozitivă uh, și nu corespunde cu abordarea de piață integrată pentru mărfuri. Consecințele sunt două. În primul rând, CEJ va trebui să hotărească care este nivelul de protecție indicat pentru Irlanda de Nord și, în al doilea rând, va trebui să existe oarecare uh, dinamicitate actelor juridice menționate în anexe. Orice act juridic nou după Brexit trebuie să fie inclus în anexe printr-o procedură de modificare formală, adică o ratificare, o aprobare de către Regatul Unit. În ce privește competențele CEJ, trebuie să vedem că în dreptul secundar, în ce privește uh, libera circulație a mărfurilor, se stabilesc în principal drepturi de protecție comune. Dacă nu există acte uh, secundare în anexe, va exista o incertitudine cu privire la aplicabilitatea um, standardelor de protecție în Irlanda de Nord. Certitudinea juridică care există în cadrul UE se uh, obține prin această legislație secundară, care uh, Uh, trebuie interpretată de CEJ de la caz la caz. Conform articolului 11 din proiectul de protocol, Curtea rămâne competentă pentru a interpreta prevederile de liberă circulație din articolul 4 la draft, la proiectul de uh, protocol și trebuie să decidă dacă un standard de protecție se justifică sau nu. Pentru a încheia această comparație cu piața internă a UE, să ne uităm la dreptul concurenței, pentru că proiectul de protocol prevede doar uh, legislație referitoare la ajutorul de stat și lasă la o parte interdicția cartelurilor și abuzul de poziție dominantă. După ce am comparat așadar prevederile din proiectul de protocol cu dreptul pieței interne al Uniunii Europene, concluzia următoarea. Proiectul de protocol creează o uniune vamală între UE și Irlanda de Nord și o piață internă pentru mărfuri, dar e incompletă pentru că doar o parte din dreptul secundar al UE va fi preluat în acest spațiu de reglementare comun. Nu există echivalent pentru libertatea de circulație a serviciilor, libera circulație a lucrătorilor sau libertatea de ședere. Singura uh, libertate de circulație este a persoanelor pentru uh, acele libertăți fundamentale acoperite de spațiul de călătorie sau de circulație comun care nu include drepturi individuale garantate. Libera circulație a capitalurilor nici nu e menționată. Prin urmare, concluzia este că uh, în acest uh, proiect de protocol, Uniunea Europeană renunță la integritatea pieței interne. Se prevede doar un minim pentru evitarea controlelor la frontieră între Irlanda de Nord și Republica Irlanda. De vreme ce proiectul de protocol va intra în vigoare doar după ce expiră perioada de tranziție, în caz că nu se ajunge la un acord pentru uh, viitorul relațiilor comerciale între UE și Regatul Unit, consecința este că granița pentru bunuri va fi mutată la Marea Irlandei, lucru uh, care, uh, după câte se pare, niciun prim-ministru britanic nu-l va agrea. Intrarea în vigoare a proiectului de protocol în forma în care există acum poate fi evitată printr-un acord comercial. Guvernul britanic a publicat poziția sa cu privire la un astfel de acord într-o carte albă în iulie. Pe scurt, scopul este să se adopte măsuri vamale facilitate, conform cărora Marea Britanie ar aplica taxele vamale ale Uniunii Europene pentru acele bunuri care sunt menite să circule în Uniunea Europeană și ar aplica propriile tarife doar pentru cele care sunt uh, menite pentru consum strict în Marea Britanie. Practic, dacă o marfă ajunge la granița Marii Britanie și nu se poate stabili clar care este destinația la punctul de import, va plăti taxa mai mare iar dacă destinația este identificată ulterior și taxa vamală se vede că ar fi trebuit să fie mai mică, are dreptul la rambursarea diferenței din partea guvernului Marii Britanii. Pe lângă uh, aspectele vamale, guvernul britanic dorește și un parteneriat economic uh, cu privire la mărfuri, care să fie guvernat de către un set de reguli comun și uh, asupra căreia și Parlamentul britanic să aibă un cuvânt de spus. În ce privește servicii, serviciile trebuie găsite noi aranjamente, noi măsuri, în vreme ce libera circulație a persoanelor urmează să fie stopată. Guvernul britanic uh, spune că aceste propuneri nu aduc atingere dispozițiilor privind spațiul comun de circulație între Marea Britanie și Irlanda. Acum, dacă ar trebui să accepte, ar trebui să reînființăm controlele la frontieră cu Irlanda, de fapt. Sunt unii care spun că ar trebui să renunțăm la integritatea pieței interne doar ca să avem un deal cu Marea Britanie. Dar eu cred că în modul în care este, protocolul reflectă aceeași uh, divergență uh, pe care uh, am văzut-o în, și înainte de această versiune a protocolului. Serviciile, persoanele și capitalurile sunt tratate în mod diferit față de um, tratamentul rezervat mărfurilor. Persoanele sunt protejate suficient de acest spațiu comun de circulație. În ce privește mărfurile uh, se prevede un fel de uniune vamală amestecată cu norme comune. Dar considerentele din proiectul de protocol par absolut unice și nu vor fi un argument convingător pentru ca britanicii să accepte o piață internă de plină pentru toate cele patru libertăți într-un viitor acord comercial, în vreme ce pe teritoriul Irlandei de Nord este în vigoare piața internă doar pentru mărfuri. Și atunci, ce facem? Pe de o altă parte, avem un proiect de protocol care ne permite să evităm o graniță fizică la frontiera irlandeză cu privire la mărfuri. Dar astfel extindem Uniunea Vamală și um, o parte a uh, liberei circulații a mărfurilor la teritoriul Irlandei de Nord. Marea Britanie ar trebui astfel să înființeze o frontieră vamală la Marea Irlandei. La fel ar trebui să facem în cazul persoanelor dacă normele britanice privind imigrația nu ar fi uh, echivalente cu cele irlandeze așa cum s-a întâmplat între 39 și 52. În altă parte, pe de altă parte, guvernul britanic dorește un acord comercial pe viitor care să ducă la reducerea controlului la frontiere pe insula Irlandei, dar nu să le evite complet. Ambele soluții inacceptabile și pentru noi și pentru ei. Există o a treia cale? Da. Ar putea să uh, existe dacă folosim ar, ă, tehnologiile de control la frontieră moderne. Acesta e un argument invocat de guvernul britanic în propunerea făcută de primul ministru și a apărut într-un studiu care a fost comandat de către AFCO în noiembrie 2017, Granițe Inteligente 2.0. Există îndoieli cu privire la măsura în care aceste tehnologii chiar sunt fezabile, vor accelera cu siguranță controlele la granițe, dar granițele nu vor dispărea cu totul. În contextul graniței dintre Irlanda și Irlanda de Nord, este clar că simpla prezență a controlelor la graniță periclitează procesul de pace. Chiar și un control la graniță uh, cu tehnologie accelerată nu ar fi suficient pentru a răspunde celor care doresc evitarea unei granițe fizice în uh, insula Irlanda. Dacă lăsăm la o parte soluția tehnică și dacă ne uităm la soluția mecanismului de garanție prezentat de către UE ca fiind inacceptabilă din motive de păstrarea unității Regatului Unit și dacă concluzionăm că ambele părți sunt extrem de departe ca vederi una de alta pentru a ajunge la un consens cu privire la un acord comercial pe viitor, astfel încât controlele la granițe să devină uh, nenecesare, nu ne rămâne decât să ne uităm la alternativele sugerate de proiectul de protocol cu privire la perioada de după expirarea tranziției 31 decembrie 2020 și o posibilă intrare în vigoare a unui acord comercial. Astfel, guvernul britanic a prezentat o notă tehnică cu privire la dispoziții vamale temporare, adică Marea Britanie și UE ar forma împreună un teritoriu vamal aplicându-se tariful uh, vamal comun, iar Curtea Europeană de Justiție nu ar mai avea competențe exclusivă în acest domeniu. Marea Britanie dorește să poată negocia în continuare și să încheie acorduri comerciale. Vrea să rămână practic în Uniunea Vamală, dar fără a accepta cur- uh, autoritatea Curții Europene de Justiție. Dacă acceptăm această modalitate temporară, Uh, ar însemna că noi renunțăm la puterea noastră de negociere în Uniunea Europeană. Marea Britanie ar fi obținut ceea ce dorește, anume să spargă integritatea pieței interne, concentrându-se pe mărfuri. Uniunea Europeană ar trebui să negocieze plecând de la integritatea pieței interne și în cazul unui acord comercial. Dar acestea sunt considerații politice strategice Așadar, ce alternative sunt la proiectul de protocol? Așa numită soluție norvegiană nu pare să fie o alternativă viabilă la protocol, deoarece o calitate uh, de tip norvegian a Marii Britanii nu a rezolvat problemele referitoare la uh, libera circulație și uh, problema reglementărilor diferite care s-ar aplica deci nu ar rezolva nimic. Singura soluție viabilă, cred eu, ar fi ca pe măsură ce ne apropiem de data 31 decembrie 2020 și vedem că nu se încheie un acord comercial, să modificăm articolul 121 din acordul de retragere pentru a prelungi perioada de tranziție. Adică, amendarea acordului de retragere însemna să uh, Mergem pe articolul 50 din procedura TEF, uh, Tratatului Uniunii Europene să obținem majoritate calificată în Consiliu, aprobarea de la Parlamentul European și de la Parlamentul Britanic. Asta înseamnă că acordul de retragere nu are propriile norme de amendare, ci trebuie să aplicăm uh, procedurile de amendare pe care le-am avut înainte de uh, elaborarea sa. Pe scurt, să găsim o soluție prin care să evităm controlele la frontieră în uh, insula irlandeză și astfel uh, să rămânem la ideea că Brexit înseamnă Brexit și în același timp apărăm integritatea pieței interne este o misiune imposibilă. Să rezolvăm problema este cu atât mai dificil cu cât uh, discuțiile se poartă prin interpuși. Sunt discuții pentru un acord comercial, de fapt. Protocolul cu privire la Irlanda de Nord și Irlanda urmează să intre în vigoare după expirarea perioadei de tranziție și asta va fi o referință, un punct de reper pentru orice acord comercial. Dacă vrem să evităm o graniță fizică pe viitor, va trebui fie să aliniem acordul comercial la protocol, fie să perpetuăm la nesfârșit statutul unic al Irlandei de Nord. Dacă ne gândim pur și simplu acum să evităm granița fizică, Proiectul de protocol reprezintă practic cea mai bună opțiune din cele pe care le avem, însă el se referă doar la libera circulație a mărfurilor pe insula irlandeză. După cum explicam mai devreme, libera circulație a persoanelor e, cel puțin din punct de vedere juridic, insuficient protejată de spațiul comun de circulație dacă îi să-l comparăm cu drepturile de liberă circulație ale Uniunii. Trebuie arătat că Uniunea Europeană a renunțat la integritatea pieței interne în acest proiect de protocol și asta ar putea deveni o povară în negocierile viitoare pentru un acord comercial cu Marea Britanie din simplu motiv că protocolul acesta va deveni referința, punctul de reper pentru orice acord pe viitor. Și deci ar trebui să includem în proiectul de protocol și celelalte libertăți fundamentale, spun eu. Sunt conștient că asta n-ar face decât să îngreuneze și mai mult situația politică, dar toate alternativele pe care le avem la proiectul de protocol până acum nu sunt potrivite, pentru că ele nu ne permit să evităm o graniță fizică în Irlanda. Singura alternativă fezabilă ar fi, cred eu, o prelungire a perioadei de tranziție a acordului de retragere până când reușim să găsim un consens pentru un acord de liber schimb. Mă opresc aici și Aștept cu interes uh, dezbaterea ce urmează și, bineînțeles, intervenția colegului meu. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul imediat uh, profesorului Ilion, sperând ca dânsul să aibă o intervenție mai scurtă. Mulțumesc, doamnă președinte, și pentru invitația de a mă afla astăzi aici, în această după-amiază. Voi începe prin a menționa două evoluții pozitive. Mai întâi de toate, ar trebui să salutăm faptul că avem uh, un proiect de acord de retragere, așa cum a fost uh, publicat de Uniunea Europeană mai devreme și uh, conform documentului publicat în iunie. Știm că nu există obligație de a se negocia acești termeni. Deci statele care se retrag, care ies, pot să o facă conform uh, dorințelor de deci fără acord. Depinde de dis- disponibilitatea lor, dar sigur este în interesul tuturor să existe un acord. În al doilea rând, negocierile au progresat destul de mult. Dacă dăm crezare ultimelor cifre, ajungem la aproape 90% din documente care ajung în zona verde. Deci asta înseamnă că există un acord cu privire la 90% din aspectele acelui document. Cam atât uh, despre lucrurile pozitive, comentariile pozitive. Într-adevăr, există câteva lucruri care trebuie spuse acordului. Și din câte am auzit, atât din partea președintelui cât și din partea lui René, lucrurile vor fi destul de delicate, va fi greu să ne punem de acord. Fără fără a rezolva aceste 5 sau 10% rămase, nu vom avea un acord. Mai întâi, sigur, trebuie să credem în ideea că nimic nu s-a semnat dacă nu ne-am pus de acord cu privire la toate lucrurile. Cam aceasta e ideea de bază a acestor negocieri. Dacă nu reușim să ne punem de acord cu privire la cele 5-10%, nu va exista niciun acord și atunci vom avea un Brexit dur. În plus, dacă ne uităm la natura chestiunilor delicate care mai trebuie negociate, atunci imediat veți vedea că importanța lucrurilor deja negociate depinde sigur și de restul chestiunilor care mai uh, rămân uh, de discutat. Deci multe dintre aspecte au un caracter orizontal. Fără o înțelegere pe ultimele aspecte rămase, multe dintre lucrurile deja discutate nu vor funcționa. Deci pentru a le face operative sau partea operativă depinde în mare parte de chestiunile care au rămas de discutat. Deci, de ce ar trebui să ne bucurăm de faptul că sau în timp ce ar trebui să ne bucurăm de faptul că părțile s-au arătat dispuse să negocieze și să pună de acord uh, cu privire la multe aspecte, mai rămân anumite probleme esențiale care trebuie rezolvate pentru ca acordul sau retragerea să fie completă și să fie una ușoară, dacă vreți. Așa ca notă de subsol, dacă negociatorii vor fi de acord cu privire la chestiunile ce rămân, atunci tot va trebui să trecem prin procesul de ratificare și, după cum știm, s-ar putea să fie o bătălie destul de dură, mai ales de partea britanică. Făcând aceste comentarii preliminare, în loc să mergem acum în amănuntele tehnice ale regimului propus cu privire la acordurile vamale sau chestiuni ce țin de TVA sau drepturile de proprietate intelectuală, aș uh, sublinia sau aș reaminti ceea ce mi se pare esențial, trei condiții esențiale pe care acordul trebuie să le îndeplinească pentru a fi acceptabil cel puțin de partea europeană. Aceste cerințe pe care le voi prezenta imediat nu arată doar Uh, aspectele de evaluare, ci arată și problemele în finalizarea negocierilor pentru Uniunea Europeană. Sunt trei cerințe destul de evidente, dar uh, totuși merită să le reamintim. În primul rând, acordul de retragere trebuie să respecte uh, dreptul primar european. Și cea de-a doua cerință acordul trebuie să respecte în întregime achiul. Și cea de-a treia condiție sine qua non, cât de paradoxal ar fi, acordul trebuie să contribuie și la îndeplinirea propriilor obiective și sarcini ale Uniunii Europene. Aceste cerințe, aceste criterii pe care le voi uh, explica imediat, provin din tratatele Uniunii Europene, atât din articolul 50 în sine, dar și din alte prevederi ale legislației primare, la modul general. Inclusiv obiectivele Uniunii Europene în ceea ce privește relația cu vecinii. Și din câte știm, Regatul Unit va deveni un vecin al Uniunii Europene, pentru că va părăsi Uniunea. Și acum când voi trece în revistă toate aceste cerințe, vor exista poate divergențe între ceea ce s-a convenit deocamdată și ceea ce urmează să fie uh, negociat și aceste cerințe. Și aici trebuie să fim foarte atent uh, când ne finalizăm negocierile. Primul lucru, acordul de retragere trebuie să respecte legislația primară. Și aici uh, există o legătură cu articolul 50 și prevederile de acolo. Acolo se vorbește despre un acord care stabilește uh, retragerea statului membru afectat. Și aici trebuie să existe și un acord al Uniunii. Uh, deci, con contrar statelor, uh, um, acordurilor de intrare în Uniunea Europeană, unde statele membre sunt cele care uh, semnează aici. Deci, există pe de-o parte acordurile semnate de instituții și există o ordine legală. Aici, concluziile uh, uh, Consiliului sunt făcute cu consimțământul Parlamentului. Deci aceste prevederi trebuie să fie în conformitate cu legislația primară a Uniunii Europene, nu doar prevederile din articolul 50, dar și tratatele la modul mai general, inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale, așa cum este ea văzută de Curtea Europeană de Justiție. De ce competențele din articolul 50 au fost înțelese de către instituțiile UE ca fiind foarte largi, practic s-au deschis ca fiind o competență orizontală, dar nu, nu se dau Uniunii Europene puterea de a încălca uh, prevederile legale. Ce înseamnă asta? Deci atât Uniunea Europeană cât și Regatul Unit, în calitate de stat membru, sunt supuse acestor prevederi din legislația uh, primară până la retragerea Regatului Unit. Câteva elemente din negocieri ridică probleme de compatibilitate între acordul de retragere și legislația primară, așa cum este ea interpretată de Curtea de Justiție. Și mă voi concentra pe un singur exemplu. Chestiunea care încă nu este rezolvată, nu este încheiată, mecanismele de rezolvare, rezolvare a soluționare a litigilor și rolul Curții Europene de Justiție în acest context. După cum știm, părțile au convenit să existe o comisie comună care să se ocupe de punerea în aplicare a acordului. Conform propunerii, însă, această uh, comisie comună ar avea puterea să rezolve litigile cu majoritate împreună cu Curtea Europeană de Justiție, care ar avea jurisdicție în acest domeniu și fiecare sentință ar deveni obligatorie pentru ambele părți, atât statele membre cât și Uniunea Europeană. Și în cazul ăsta, Regatul Unit. S-a propus de asemenea că dacă o parte nu se conformează deciziilor uh, Curții de Justiție, cealaltă parte ar putea reveni în instanță. Și apoi sentințele ar fi obligatorii pentru părți. Curtea ar avea posibilitatea să impună o sancțiune, o amendă uh, statului membru afectat. De asemenea, o parte poate suspenda și anumite părți din acord. Deși au existat evoluții sau progrese de când uh, mă ocup de acest dosar, dacă am înțeles bine, încă nu există un acord uh, în această privință, ceea ce privește UE și Regatul Unit. Încercând să rezolvăm aceste, aceste chestiuni delicate, părțile va trebui să se raporteze la legislația primară, mai ales un articol care este considerat a fi esențial când e vorba de soluționarea litigilor, Articolul 344 din uh, TFUE. Doar pentru a vă aduce aminte, acest articol prevede ca statele membre să nu supună un litigiu cu privire la um, retragere raportându-se la alte mecanisme decât cele prevăzute. Deci, Există tot felul de prevedere aici care se referă în mod direct la deciziile UE. Și aici s-ar uh, declanșa o competență a Curții de Justiție. Conform articolului 344, Curtea de Justiție a interpretat această prevedere destul de strict sau foarte strict, a articulat de asemenea mai multe condiții pentru acordurile externe, deci acorduri internaționale ale Uniunii Europene, cu privire la mecanismele de soluționare a litigilor. Și aceste condiții au funcționat uh, de curând când Curtea de Justiție a fost solicitată să determine dacă proiectul de acord de retragere era compatibil cu toate celelalte tratate. După cum știți, Curtea de Justiție nu a ezitat să aplice aceste condiții foarte strict, ceea ce mă face să spun că Curtea de Justiție nu va ezita să respingă un, un uh, acord de retragere care iar încălca monopolul uh, de competență în ceea ce privește interpretarea legislației Uniunii Europene. Și deci, pentru a, a, uh, a îndeplini acest criteriu, și anume competența cu licitația primară, nu trebuie să încalce puterile curții. Mecanismul de soluționare a litigilor care ar putea fi înființați prin acordul de retragere nu poate deci să aducă atingere competenței curții. Și iarăși principiul foarte sfânt al uh, uh, prevederilor generale ale Uniunii Europene pe care Curtea întotdeauna le-a apărat și alte prevederi din articolul 50. Deci, cu alte cuvinte, dacă se ignoră acest principiu, s-ar putea ajunge la un alt scenariu și anume respingerea acordului de retragere de către curte. Cum s-a întâmplat și în cazul acordului privind spațiul, spațiul economic european. Și aici uh, am închei uh, prima prezentare, deci ar trebui să se accepte ideea că cei de la Curtea Europeană de Justiție nu pot fi excluși din faza operațională a acordului de retragere. Deci, având în vedere că multe dintre aceste prevederi se referă direct la legislația europeană. Și aici ajung la cea de-a doua prezentare, cel de-al doilea criteriu, și, um, există aici o conștientizare a cerințelor pe care acordul trebuie să le respecte. Și mai ales al doilea criteriu și anume achiul, conformitatea cu achiul. Mandatul Uniunii Europene, conform articolului 50, îi permite să redacteze această Eh, retragerea statului membru care a activat eh, retragerea. Și trebuie să se respecte ordinea legală, atât substanțială cât și instituțională a Uniunii Europene. Mandatul UE, conform articolului 50, nu este de a schimba, cu siguranță nu este de a schimba achiul și de a uh, stabili o nouă relație cu statul care se retrage. Deci trebuie să existe o atingere cât mai mică la ordinea legală a Uniunii Europene. Orice modificare care s-ar putea decide a regulilor existente prin acordul de retragere trebuie să fie limitată la aspectele absolut necesare sau indispensabile pentru ca acea retragere să fie posibilă. Și ar putea să fie paradoxal. Procesul de retragere ar putea duce la modificarea chiului în momentul în care totuși aderarea statelor noi trebuie să respecte întru totul regulile existente. Cum am mai spus-o și cu alte ocazii, proiectul de, re, proie, proiectul de acord se referă la toate prevederile a legislației UE. Aranjamentul, deci, care guvernează retragerea, include trimiteri explicite la regulile existente. Deci trebuie să existe aceste trimiteri mai degrabă decât să se modifice aceste prevederi. Dacă ne uităm la partea cetățenească a acordului de retragere, există trimiteri atât la prevederile tratatelor, cât și la multe aspecte ce țin de legislația secundară a UE. Deci intenția este de a ne asigura că regulile relevante ale legislației europene se respectă de-a lungul întregului proces de retragere, dacă este necesar. Apoi, substanța acestor reguli trebuie să se regăsească în acordurile de retragere. Un alt lucru trebuie să ne asigurăm că dacă se aplică într-un anumit context al acordului de retragere, ele trebuie să fie interpretate și puse în aplicare în așa fel încât să fie corelate între ele, așa cum funcționează ele în Uniunea Europeană. Dincolo de referințele la legislația UE, interpretarea și aplicarea acelor reguli menționate pot fi și post, aplicabile și post-Brexit, în cadrul Uniunii Europene. În special, interpretările Curții de Justiție, dar și posibile ajustări legislative. Deci, acordul de retragere, odată cu mm, aceste referințe legale, deci la achi, ar trebui să asigure și un oarecare grad de dinamism. Modul în care se vor aplica regulile odată ce retragerea s-a pus în aplicare. Deci, sunt aici mai multe metode de, impl- de implementare a prevederilor din, din acordul de retragere. Și aici părțile trebuie să se pună de acord, dar părțile încă nu s-au pus de acord cu privire la interpretare și punerea în aplicare. În total, aceste metode au existat un acord doar privind drepturile cetățenești. Părțile, de acord s-au pus, părțile s-au pus de acord cu privire la părțile achiului, care rămân aplicabile, și cu privire la sistemul de protecție a drepturilor post-Brexit. Având în vedere timpul acordat, nu voi intra aici în amănunte, în amănunt. Dacă ne ducem la alte prevedere ale acordului de retragere, aș uh, menționa cetățenia sau drepturile ce decurg de aici. Multe dintre celelalte prevederi nu sunt încă acoperite de o metodă convenită de aplicare și implementare a regulilor. Și asta este sigur problematic pentru că fără un acord cu privire la efectele acestor reguli, inclusiv referințele la legislația europeană, atât cât și interpretarea și punerea în aplicare, prevederile incluse în, uh, într-un anumit capitol al acordului, deci cel care ține de despărțire, nu vor funcționa, nu vor putea fi puse în aplicare. Părțile se, va trebui să se pună de acord cu privire la aceste metode și, încă o dată, legislația europeană trebuie să spună câte ceva și despre regulile de interpretare și aplicare care ar fi valabile în contextul acordului de retragere. Părțile nu s-au pus încă de acord cu privire la efectele legale în, din Regatul Unit. Cum uh, s-ar înțelege aceste referințe sau cum trebuie incluse aceste referințe la legislația europeană? Și fără un acord în acest domeniu, nu văd cum va putea funcționa acordul de retragere. Să mă întorc acum la altă posibilă problemă în ceea ce privește negocierile pe marginea păstrării achiului. Păstrarea integrității pieții unice. O chestiune care a tot apărut ca îngrijorare, ca punct de îngrijorare, negociatorul șef a reiterat faptul că integritatea pieței unice trebuie să fie protejată. În mod paradoxal, se pare că achiul pe piața unică ar putea fi pus în dificultate de acordul de retragere, dacă nu apar alte prevederi. Piața unică nu acoperă doar statele membre, ci include și alte trei state suplimentare, cele trei state EFTA, care au ratificat acordul privind spațiul economic european. Acum, uh, capitolul care se referă la piața unică din acordul de retragere se referă la cele 27 de state și Regatul Unit, dar deocamdată nu există un acord care să extindă garanțiile prevăzute de acordul de retragere la cele trei state EFTA, în zone care sunt relevante pentru funcționarea uh, acordului pentru spațiul economic european. Uh, partea cu cetăț- drepturile cetățenești include și partea privind bunurile plasate pe piață până la sfârșitul perioadei de tranziție. Astea sunt doar două exemple și mai sunt încă multe altele. Dacă acordul de retragere nu este extins cu un alt aranjament care să extindă mutatis putandis toate prevederile pe care le-au convenit statele membre și Uniunea Europeană pentru a garanta integritatea pieței unici, unice, atunci, în mod paradoxal, acolo de retragere va introduce o fragmentare a pieței unice pentru că cele trei state EFTA nu vor fi luate în considerare la punerea în aplicare a acordului de retragere. Și s-a pus uh, s-a propus ca toate aceste efecte, toate aceste implicații ale Brexitului pentru cele trei state EFTA ar trebui să fie acoperite de acorduri individuale între UE și cele trei state EFTA. Deci, trebuie această corelație între cele două prevederi pentru a asigura integritatea pieței unice. Dacă nu se va face acest lucru, nu va exista un echivalent în ceea ce privește guvernanța, în ceea ce privește prote- protecția drepturilor. În acordul dintre Legatul Unii și cele trei state membre ale AES. Pot să revin la acest aspect, dar e un paradox că Uniunea Europeană, care a insistat atât de mult să apere integritatea pieței interne în negocieri, prin încheierea acordului de retragere ar introduce o anumită fragmentare a pieții unice, pentru că n-ar extinde celor trei state a el genul de garanții relevante pentru spațiul economic european. Acum câteva zile, Consiliul a autorizat formal Regatul Unit să negocieze acorduri paralele cu cele trei state a ELS pentru a clarifica implicațiile Brexit pentru cele trei state ale AELS, ceea ce e problematic după părerea mea. Cred că implicațiile pentru spațiul economic european ale Brexitului ar trebui tratate în contextul spațiul economic european și UE ar trebui să asigure asta, pentru că e vorba de integritatea pieții unice. Ajung la al treilea element. Acordul de retragere trebuie să contribuie la obiectivele UE nu doar să respecte acheul și, evident, dreptul primar european, ci de asemenea să contribuie la îndeplinirea obiectivelor UE. Asta are de face cu faptul că acordul de retragere trebuie examinat în contextul constituțional mai larg al UE. Negocierile au loc în contextul articolului 50, da? Și în contextul constituțional mai larg al UE. Ce vreau să spun? Obiectivele UE față de state terțe în general și obiectivele UE, în special în ce privește vecinii, trebuie să fie avute în vedere nu doar în contextul negocierilor de retragere, ci și pentru a pregăti o viitoare relație. Ajung la două aspecte. Primul, obiectivele UE în legătură cu vecinătatea în baza articolului 8 privind Tratatul Uniunii Europene și mandatul stabilit ca UE să stabilească o relație specială cu statele învecinate pentru a avea o zonă de prosperitate, bună vecinătate pe baza valorilor UE, acest cadru normativ ar trebui să încadreze nu doar modul în care UE negociază Brexitul, ci și viitoarea relație. Ar trebui să încadreze genul de declarație pe care o va face UE ca anexă la acordul de retragere. Ce vreau să spun, de fapt, este că articolul 8 și obiectivul UE față de restul lumii ar trebui să fie integrat în modul în care se va redacta această declarație. Parlamentul European a semnalat acest aspect în diverse rezoluții, dar, după părerea mea, Asta încă nu s-a reflectat suficient în documentele care vin de la Consiliul European și nici de la negocieri. Acestea fiind spuse, va sugera că această declarație care trebuie anexată la acordul de retragere și ar trebui să prezinte cadrul viitoarei relații dintre UE și Regatul Unit, această declarație n-ar trebui să fie prea amănunțită. Există riscul în prezent de a fi atrași în negocierea viitoarei relații între UE și Regatul Unit. Nu acesta e scopul articolului 50. Și acolo vor să ne tragă cei din Marea Britanie, dar nu ăsta e scopul urmărit de articolul 50, ci negocierea aranjamentului de retragere. Nu e vorba de finalizarea amănuntelor viitoarei relații. Nu e vorba despre negocierea dacă planul de la Checkers va fi sau nu acceptabil pentru UE. Această declarație trebuie să precizeze <clears throat> cadrul general larg al viitoarei relații și nu amănuntele. Asta ar împiedica negocierile de retragere să fie oarecum atrase în capcană sau torpilate de aspecte care țin de chestiuni post-Brexit dar e și un aspect legal. După cum am spus, articolul 50 se referă la negocierea condițiilor de retragere pentru un stat membru. Nu e vorba de stabilirea noului acord cu acel fost stat membru. Pentru asta există alte temeiuri legale, un alt cadru juridic, alte proceduri care vor trebui aplicate și pentru asta va fi nevoie și de mai mult timp. Comisia să stabilească ce fel de nou parteneriat vrea Uniunea Europeană. Acesta e un prerogativ al Comisiei Europene în toate domeniile, cu, cu excepția PESA. Și asta nu se leagă de articolul 50 și prerogativele Consiliului. Aceste aspecte constituționale trebuie respectate. Pe scurt, așadar, acordul de retragere trebuie să acorde atenție obiectivelor UE, în general, și în legătură cu vecinii în special, cu o trimitere la aceste obiective. Așa trebuie redactată declarația, dar declarația nu trebuie să fie prea mănunțită. Nu poate fi o scuză pentru a începe negocierea viitoarei relații, pentru că există un alt cadru în care să se desfășoare. În concluzie, prima cerință prealabilă. Acordul de retragere trebuie să reziste controlului judiciar Curtea de Justiție să fie mulțumită că există compatibilitate între conținutul acordului și tratatele europene, ceea ce ar putea fi o invitație ca Parlamentul să întrebe sau să ceară Curții de Justiție să dea un aviz juridic cu privire la conținutul acordului de retragere pentru a evita orice probleme pe viitor, deși timpul rămas e foarte redus pentru acest gen de solicitări și unii juriști ar spune un aviz preliminar al CEJ în legătură cu compatibilitatea acordului nu e prevăzut în articolul 50. Eu aș susține contrarul, dar în fine, asta e. A doua condiție prealabilă. Acordul de retragere să mențină cât mai mult posibil integritatea ordinii juridice din UE și piața unică, adică UE trebuie să se asigure că acordul cu Regatul Unit în ce privește <clears throat> partea relevantă pentru spațiul economic european e aplicabilă mutatis mutandis celor trei state ELS în ce privește tratamentul cetățenilor care și-au exercitat dreptul în Marea Britanie. Și în fine, dar la fel de important, acordul de retragere trebuie să reprezinte baza noi relații care să corespundă obiectivelor UE, în special în ce privește statele învecinate în conformitate cu articolul 8 și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Avem 10 minute. Vă propun să punem întrebări, pentru că ăsta e scopul, să clarificăm cât mai mult posibil din dubiile sau problemele pe care le mai aveți. Să nu faceți declarații lungi, pentru că nu mai rămâne timp pentru întrebări. Avem Elmar Brock, cred că e primul. Elmar. Și apoi coordonatorii, eventual pentru PP Elmar Broc, apoi vin socialiști, indiferent cine e de la ei. Sorry, Joe, but I would like... Îmi pare rău, doream să ascult și ce aveați dumneavoastră de spus. <clears throat> E mai clar ca niciodată că trebuie să ne uităm la garanțiile din spațiul economic european. Cred că ne gândim la asta, dar nu întotdeauna suficient de mult. Vă mulțumesc pentru că ați spus asta. Acordul 50, cadrul trebuie să arate direcția și nu soluția acordului de retragere. Am o întrebare în legătură cu frontiera irlandeză. Pentru mintea mea din Vestfalia e mai greu de înțeles. Nimic din ce am auzit nu e extrem de promițător în legătură cu posibilitățile practice. Deocamdată, e ceva nu neapărat foarte justificat. Porturile Belfast și Dublin, unde sunt controle la produse alimentare, probleme sanitare, știm că se întâmplă deja. Asta s-ar crește pentru mărfuri într-un anumit mod de abordare practică, fără a considera că e vorba de frontieră în sensul dreptului internațional, la un minim. Ar putea fi o soluție practică să ne gândim într-o astfel de direcție pentru a depăși problema din Marea Irlandei? Deci e vorba atât de Belfast cât și de Dublin. Thank you very much. For... Vă mulțumim. Nu știu cine vorbește de la socialiști, cine e coordonator. Mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră. Când se spune că cele două părți s-au pus de acord în proporție de 95%, sună ca și cum uh, am fi atins deja ținta dar ceea ce ați prezentat arată că cele 5% rămase sunt uh, crema. Chestiunea pieței interne sau problema uh, cu Irlanda de Nord sunt uh, probleme substanțiale. În, sunt lucruri care pentru Uniunea Europeană sunt de neacceptat și altele pentru Irlanda. Deci, Aici se pare că e obstacolul principal și acum o întrebare. Domnul profesor a spus pe bună dreptate că trebuie să ne asigurăm că pe viitor Uniunea Europeană își va putea îndeplini sarcinile și dacă achiul este păstrat și după retragere. Am asociații de mediu care vin la mine și mă întreabă ce se întâmplă cu toate prevederile de mediu după retragere. E vorba de tot felul de norme de protecție și așa mai departe. Ați vorbit despre clauze dinamice pe care să le convenim, astfel încât achiul să fie păstrat și dincolo de retragere. Ceea ce nu ne dorim în vecinătatea noastră, și ați vorbit despre articolul 8, nu ne dorim un stat de dumping care nu respectă standardele și care creează condiții de competiție pe care nu ni le dorim în Europa. Dacă încercăm uh, în Balcani și în alte zone să includem statele în cadrul nostru de reglementare, nu putem să acceptăm ca un stat care a respectat normele de-a lungul anilor să devină o zonă de dumping și să o facă în mod sistematic. Mulțumesc. De la ECR nu cred că e nimeni care dorește să intervine La ALDE. Nici de la ALDE. De la Goia vrea cineva? Nu, atunci verzi. Doamna, aveți Minunat, mulțumesc. Mulțumesc pentru prezent. Am comentarii mai multe în legătură cu problema frontierei din Irlanda de Nord, sunt din Marea Britanie. În mass media noastră se vorbește în fiecare zi despre asta. Elementul surprinzător pentru mine, având în vedere cum funcționează sistemul politic este că niciunul dintre principalele partide, nici ce de la guvernare, nici din opoziție, nu propun nimic posibil în dreptul tratatelor, din câte le înțeleg eu. Pe partea conservatoare, planul de la Checkers, care mă clar subminează piața unică în diverse moduri, cum a spus foarte clar domnul Barnier, laboriștii au propus o alternativă care cred că rezolvă problema Irlandei de Nord cu un fel de Uniune Vamală, dar din ce a spus dumneavoastră și dacă puteți confirma, m-aș bucura, că nici planul laboriștilor nu rezolvă problema Irlanda de not pentru că nu acceptă suficient din acquis și din, dreptul, din regulile comune. Și atunci întrebarea mea, asta e una, dacă puteți clarifica, da? mă interesează și dacă v-a surprins că domnul Davis, înainte negociere, a acceptat o succesiune propusă de domnul Barnier și acel backstop irlandez în decembrie, pentru că era clar că întotdeauna o să ne ducă la această situație imposibilă Credeți că atunci n-a înțeles ce face sau era un uh, plan viclean pe care se baza? Și în fine m-a interesat ce a spus ce s-a întâmplat între 1939 și 1952. În fine, nu vreau eu să rezolv problemele guvernului. Eu încă încerc să opresc Brexit-ul, nu vreau să dau nicio mână de ajutor, dar interesant că între 39 și 52 a fost un fel de separare între ceea ce era considerat ca suveranitate în ce privește Irlanda de Nord și de Sud și lucruri cum ar fi controle vamale și de pașapoarte. M-ar interesa să aud ce credeți ar putea fi o soluție acolo dacă nu mai amestecăm aceste controle cu problema suveranității? Mulțumesc! Thank you. Mulțumim! Înțeleg că de la FDD nu e nimeni, nici de la NF, de la neafiliați, doamna Jane și doamna Dodds. Mulțumesc. Le mulțumesc celor doi invitați pentru prezentările lor, mai ales pentru cea de-a doua, care mi s-a părut mult mai clară decât prima ce privește problemele legale. Puteți să ne spuneți cum poate Uniunea Europeană să-și apere poziția că Negatul Unit a făcut o concesie uriașă pentru cei peste 3 milioane de cetățeni UE care trăiesc în Regatul Unit, iar Uniunea Europeană nu a cedat nici măcar un milimetru pentru cei peste un milion de cetățeni britanici din statele membre. Și dacă puteți da răspuns în contextul domeniilor la care v-ați referit, aș aprecia foarte mult și abordarea din perspectiva unui jurist mai ales. Doamna Droț, mulțumesc, doamna președinte. Mă uit în sală. Eu sunt singura din sala care trăiește chiar lângă frontiera dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Dacă mă urc în mașină și merg 20 de minute, traversez frontiera ca să vin la Bruxelles, să merg la Strasburg, să-mi vizit membrii de familie și traversez membrii familiei traversează frontiera ca să meargă la serviciu. Deci o frontieră accesibilă ușor de traversat, viabilă, cu oamenii să meargă într-o direcție sau alta în viața de zi cu zi, e ceva extrem de important pentru mine și comunitățile care trăiesc în zona de frontieră. Cu toate acestea, știu că ați spus să nu facem declarații, dar vă rog să fiți îngăduitoare. Un lucru în legătură cu care să fim foarte atenți când invocăm procesul de pace, amenințarea violenței în ce privește frontiera frontiera pe care majoritatea oamenilor o văd e acolo pentru a împiedica trecerea peste frontieră a explozibililor, nu a oamenilor obișnuiți. Și e o mare diferență. Știu că și în nordul și în sudul frontierei sunt multe comunități care detestă ideea că orice formă de violență ar putea reveni. Aș vrea să-mi adresez întrebări uh, În partidul de care aparține am stabilit puține linii roșii, dar una în legătură cu care insistăm este că acordul de retragere n-ar trebui să compromită integritatea constituțională și economică a Regatului Unit. Prin urmare, mi se pare că, de fapt, acest backstop, așa cum e propus de către domnul Barnier și Comisia Europeană, de fapt ar încălca acea linie roșie, în sensul că Irlanda de Nord ar fi considerată în limbajul backstop-ului ca fiind parte a teritoriului vamal al Uniunii Europene. Pe bună dreptate, UE spune că vrea să sprijine acordul de la Belfast, dar de fapt, prin înființarea acestui backstop cu această formulare, încalcă acordul princip, elementul principal al acordului din, de la Belfast că cei din Irlanda de Nord aparțină ori Regatului Unit, ori altui stat membru. Aș vrea un comentariu din partea dumneavoastră în legătură cu acest aspect precis. A spus de asemenea în prezentare că priviți acest backstop ca substitut și citez din ce mi-am notat pentru discuții în legătură cu un viitor acord comercial ceea ce mi se pare oarecum se difere de poziția colegului care spunea că backstop-ul și acordul de retragere nu se poate referi la viitoarea relație. Dacă puteți clarifica, pentru că noi credem că de fapt e un fel de tertip pentru a menține Regatul Unit în uh, Uniunea Vamală. Încă un aspect, doamnă președinte, și contez pe indulgența dumneavoastră, cred că sugestia dumneavoastră că cele patru libertăți ar trebui să fie inclus în acel protocol, mi se pare ceva revoltător. Mai avem George și Mercedes, dar vă rog nu mai mult de un minut fiecare. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule profesor Ilin, <clears throat> am înțeles bine, a spus că CEJ ar putea să anuleze acordul de retragere? Am înțeles bine? Cum ar putea să facă asta? Mercedes, rapid și tu, te rog. Și eu pot să fiu concisă pentru că una din întrebările pe care vreau să le pun era chiar cea pe care a pus-o George, anume, este posibil ca și într-o fază ulterioară acest acord să fie anulat la cererea unei părți interesate? și astfel să iasă la iveală incompatibilitatea cu dreptul european ex post. A doua întrebare, tot pentru profesorul Ilion. Dumneavoastră sunteți de părere că Uniunea Europeană a greșit atunci când nu a inclus imediat cele trei state AELS sau considerați că și acestea sunt incluse în tratative, pentru că dacă ele vor să rămână în interiorul pieței unice, trebuie să accepte acordul așa cum este. Prin urmare, și ele vor trebui să-l ratifice ex post. Asta ați spus? Dacă puteți să-mi explicați procedura, pentru că dacă ele nu au fost implicate de la bun început în acest proces, ar putea evident, să aibă rezerve. Eu sper ca ele să fi fost implicate. Aceasta e întrebarea. Mulțumesc. Both professors just... Mulțumesc. Acum ambii domni profesori. Nu vă limitez timpul, dar uh, deja am depășit și am intrat în punctul următor. Cine vrea să ia primul cuvânt? right. Um, I try to address the issues. Da. O să încerc să răspund la întrebările referitoare la granița irlandeză. În primul rând, am spus că e vorba despre o stratagemă pentru un acord comercial, un fel de uh, substitut. Și acest lucru nu e contrazis de profesorul Lilion când a vorbit de articol 50. Ambele părți sunt de acord că trebuie să existe o soluție după ce expiră acordul tranzitoriu. E singurul element, de fapt, din acest acord provizoriu care va supraviețui perioadei de tranziție. Dacă nu vom ajunge la un acord comercial, tot va rămâne acest element. Acesta va rămâne chiar și dacă nu găsim nicio soluție prin care UE și Marea Britanie să cadă de acord pe viitor. Prin urmare, da, există elemente care ne dau o indicație, un indiciu despre cum ar putea arăta acordul pe viitor. De aceea spun că protocolul acesta va fi o referință pentru orice acord viitor, pentru că o parte din uh, teritoriul britanic, Irlanda de Nord, va beneficia de un regim diferit față de restul teritoriului Marii Britanii. Așadar, fie Marea Britanie face o aliniere și astfel nu o să mai fie fricțiuni, tensiuni între nordul Irlandei și restul regatului, sau va accepta diferențe. Și atunci revenim la întrebarea ce facem cu Marea Irlandei. Deci dacă va exista un uh, acord comercial pe viitor, Bine, dar până când nu avem un astfel de acord, protocolul va fi punctul de plecare și, prin urmare, va avea o influență asupra viitorului. Deci, iată, e un element care, de asta zic eu, uh, poate fi văzut ca un fel de uh, stratagemă sau substitut pentru viitor. În ce privește unitatea Marii Britanii uh, și integritatea pieței interne, dacă ambele principii sunt comparate, e greu să găsim o soluție uh, pentru a garanta integritatea Uniunii. Și, de fapt, asta e baza pentru acordul de la, din 1998. S-a pornit de la ideea că și Irlanda și Regatul Unit sunt membri ai uh, Uniunii Europene cu drepturi individuale garantate de dreptul european. Lucru care acum nu mai este valabil. De asta suntem în fața unei decizii atât de grele. A mai fost un comentariu în sensul acesta. Dacă avem norme diferite pentru mărfurile din nordul Irlandei și altele pentru restul Regatului Unit, nu mai putem vorbi despre suveranitate și unitatea unei țări. Dacă ne uităm la aspectele practice, după cum spune Elmar Brock, da, sunt deja controle acolo. Dacă Uniunea Europeană zice, bine, hai să uh, facem ceva în legătură cu controlele astea, să există un fel de frontieră soft între cele două părți ale Irlandei și ambele părți sunt de acord, poate fi o soluție, dar asta nu pot să spun eu, negociatorii sunt cei care trebuie să găsească o cale de urmat. Cu siguranță uh, există o cale de urmat. Trec rapid la VAM și la divergența sau diferențele de reglementare. Toată lumea este obsedată de vamă, de control la vamă și uită de faptul că există discrepanțe în normele care se aplică. Și aici aveți dreptate. Laburiștii uh, au făcut o sugestie, dar numai cu privire la aspectele vamale. Nu știu ce se va hotărâ în decembrie, dar ce știu este că în decembrie guvernul britanic a spus că uh, dorește să aibă un limbaj foarte deschis. Tereza May a fost de acord cu ceva, dar uh, versiunea ulterioară a protocolului nu seamănă cu ceea ce credea ea la început. Este chiar o contradicție. În ce privește perioada 39-52, o mică clarificare, m-am referit doar la persoane. Regatul Unit a adoptat reguli mai severe în domeniul imigrației din cauza războiului. După, nu s-au modificat aceste reguli. Dacă schimbi, dacă modifici regulile privind imigrația, uh, e nevoie de uh, alt temei juridic. Acum, dacă vrem să ne respectăm propriile norme, propriile reguli, trebuie să verificăm și circulația persoanelor în uh, interiorul Irlandei pentru a putea aplica efectiv uh, legislația internă privind imigrația. Asta a fost o soluție pe care au luat-o ei atunci pentru a face față situației post-război. Nu știu dacă asta ar putea fi folosit acum, dar e clar că nu vorbim despre o despărțire, o separare a Irlandei de Nord de restul Marii Britanii. Vorbim despre anumite norme în ce privește circulația mărfurilor, care ar putea fi diferite, care ar putea necesita controle diferite, dar în niciun caz nu se dorește ruperea suveranității atunci când vine vorba despre aceste norme tehnice. Mulțumim, Cristof! Da, în ce privește dreptul cetățenilor britanici, da, la prima vedere se pare că există un dezechilibru. Cred că vă referiți la faptul că versiunea inițială a acordului de retragere nu recunoștea faptul că uh, cetățenii britanici care și-au exercitat dreptul la liberă circulație îl pot păstra și după Brexit, adică să aibă posibilitatea de a se deplasa dintr-o țară în alta. Eu cred că toate semnalele arată că acest drept le va fi recunoscut. Poate că, într-adevăr, declarațiile nu sunt foarte clare și va fi nevoie de o clarificare în acest sens. Dar eu cred că există un echilibru, cred că există o, un tratament egal acordat cetățenilor uh, europeni care și-au exercitat dreptul la liberă circulație și dreptul britanicilor care și l-au exercitat. Mi se pare că uh, ambele sunt uh, drepturi care se aplică. Probabil că au fost neconcordanțe în trecut, dar cred că toate semnalele arată că se dorește rezolvarea acestei probleme. Dacă Curtea de Justiție poate să respingă acordul, acesta nu este un acord încheiat de statele Uniunii și de statul care se retrage. Este un acord al Uniunii Europene în sine, negociat și încheiat de instituțiile europene. Modul în care e negociat acest acord, modul în care arată el, trebuie să fie în conformitate cu normele europene. Avem un uh, articol 218 care se referă la procedură și avem și Carta Drepturilor Fundamentale, mai avem um, dreptul material care trebuie și ele respectate. Mai eu văd aici două posibilități, ex ante și ex post. La ex ante avem uh, o controversă, singura referință la articolul 218, știu că e puțin cam tehnic, dar singura referință la articolul 218 în articolul 50 este la alineatul 3. Nu există nicio referire specifică la alineatul 11 care permite Curții Europene de Justiție să dea o decizie obligatorie din punct de vedere juridică juridic ex ante la uh, toate tratatele negociate de Uniunea Europeană. Eu, cu toată smerenia, aș spune că acest mecanism juridic se poate folosi în contextul articol 50, pentru că el e disponibil, cel puțin la nivel implicit. Dacă ne uităm la cum a fost aplicat acest articol 50 de către instituții, vedem că nu doar aliniatul 3 a fost uh, cel invocat pentru a elabora cadrul de procedură de negociere a acordului de retragere. Au apărut și alte mecanisme care se referă la alte alineate de la articolul 218. Deci, articolul 218 are mai multe dimensiuni care au fost uh, invocate pentru negocierile tratatului de retragere. Eu nu văd de ce nu am putea să beneficiem și de opinia Curții de Justiție. Apoi, scopul unei hotărâri ex ante este tocmai de a preveni orice probleme odată ce acordul a fost încheiat. Dacă acordul este încheiat și începe punerea lui în aplicare și se constată apoi că există o problemă de compatibilitate între dreptul primar european și acest tratat, acest acord, Uniunea Europeană va da de greu. Și atunci mai avem o posibilitate expost de a contesta acordul încheiat de Consiliu. Există o perioadă de câteva luni prin care, în baza articolului 263, o instituție europeană poate să conteste legalitatea acordului, dar uh, și persoanele juridice și cetățenii, persoanele fizice, pot să conteste constituționalitatea acestui act. Dacă ne gândim că nu sau că se crede că nu sunt oferite aceleași garanții cetățenilor britanici și cetățenilor europeni, se poate uh, merge pe soluția acordului SEE. Se poate pune la îndoială decizia care a dus la încheierea acestui acord, dacă ea este sau nu valabilă. Iată deci mai multe căi toate posibile. E oricând posibil ca un avocat, un jurist undeva să spună că anumite prevederi sunt uh, problematice din punct de vedere al dreptului european. În ce privește statele AELS, eu cred că mai multe secțiuni ale acordului de retragere, care este un act al Uniunii Europene, nu e ca un tratat de aderare e un instrument de drept primar. Acordul de retragere nu constituie drept primar. El are uh, o autoritate juridică inferioară, pentru că trebuie aliniat cu dreptul primar. Sunt așadar câteva părți care au relevanță directive, regulamente, decizii care vizează anume funcționarea pieței interne. Dar în acordul SE nu există nimic care să intre în contradicție cu un acord al Uniunii Europene care ar putea avea și el relevanță pentru SE, precum acordul de retragere. Vedem că sunt mai multe elemente, de fapt, în acest acord care au relevanță pentru SE. În acordul uh, de retragere există multe referiri care încearcă să includă acele norme referitoare sau valabile pentru SEE. Deci, în principiu, ar fi trebuit să se deschidă sau, în principiu, asta înseamnă, de fapt, că statele SE au avut posibilitatea de a-și exercita prerogativele de la început, lucru care poate nu s-a întâmplat, cum um, a trecut destul de timp, destul de mult timp. Michel Barnier a vizitat aceste state, a avut contacte regulate, deci au fost implicați de la început. Poate că nu au avut drept de decizie, dar după părerea mea, ceea ce are relevanță SEE în contextul acestui acord ar trebui să fie supus unei decizii comune pentru a putea prelua acele secțiuni referitoare la SE în tratatul, în acordul de retragere, pentru a fi complet acoperiți. Pentru ca garanțiile care sunt aplicabile statelor AELS în relația cu Marea Britanie să nu poate fi atacate după Brexit. Știu că este o problemă controversată uh, și că nu toate serviciile juridice sunt de acord cu această opinie dar aș vrea să aud care sunt argumentele juridice împotriva acestei sugestii, anume că acordul de retragere are părți relevante pentru SE și care ar trebui preluate în anexe. Mulțumesc amândurora! Ne-ați dat uh, foarte multe teme de reflexie. Avem la ce să ne gândim și ne va folosi în momentul în care ne coordonăm cu Consiliul. Mulțumesc amândurora și sper să putem ține legătura și în lunile ce urmează. Dragi colegi, nu luăm pauză, mergem imediat la punctul următor de pe ordinea de zi. Avem o, o audiere referitoare la structura instituțională și guvernanța formelor existente de cooperare consolidată. Tradiția aici este ca cei care părăsesc sala să o facă în liniște, mai ales cei care sunt uh, angajații Parlamentului ar trebui să știe acest lucru. Uh, dear colleagues, so now we have the hearing, as I said, on the... Așadar, dragi colegi, urmează acum o audiere foarte importantă pentru Comisia AFCO. Este o temă foarte importantă care, cred, va avea mare importanță pentru redactarea rapoartelor de punere în aplicare. Vorbim despre cooperare consolidată, unde este raportor Alain Lamassur și raportul din proprie inițiativă, redactat de Pascal Durand, nu-l văd în sală, sper să vină. El face un raport privind uh, integrarea diferențiată. Am invitat șapte experți, șapte practicieni care reprezintă șapte instituții și organisme europene diferite. Sper ca cei de lângă mine să facă liniște. Așadar, cei șapte ne vor vorbi despre modul în care funcționează cooperarea consolidată în practică. Pentru că asta vrem să știm, cum funcționează în practică în diversele instituții europene și care sunt provocările întâlnite de cei care reprezintă aceste instituții aceste organisme. Am dorit să putem trece în revistă cât mai multe cazuri de cooperare consolidată, practică și să învățăm din ele. Aș vrea să încep prin a da cuvântul celor doi raportori, dacă sigur vine și Pascal, nu-l văd. Începem cu Alain, așadar 5 minute pentru a ne face o introducere după care urmează prezentările susținute de experți. Alan, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. După cum bine ați spus, Comisia noastră pentru afaceri constituționale a dorit să demareze o reflexie pentru a putea face recomandări în legătură cu posibilitățile de acțiune pe care le au statele membre în cadrul tratatelor actuale pentru a desfășura politici de interes comun în condițiile prevăzute de tratat. Asta, sigur, în situația în care cele 27 de state membre nu doresc să mai uh, acționeze sau să colaboreze în cadrul comunitar actual. Există mai multe tipuri de cooperare consolidată și ele reprezintă obiectul raportului lui Pascal Duro, care ne-a trimis o versiune preliminară foarte interesantă. Pe de altă parte, ne-am gândit să vedem dacă n-am putea propune statelor membre interesate de acest mod de colaborare un fel de statut uh, tip, pentru că am putea identifica uh, din timp uh, întrebările pe care trebuie să ni le punem și alegerile politice pe care le facem când alegem cooperarea consolidată. Tratatele precizează condițiile în care poate exista cooperare consolidată, dar nu se referă la modul în care funcționează această cooperare, cum se iau deciziile, cine asigură secretariatul, cine dă finanțarea, cine face controlul democratic parlamentar, controlul juridic. Așadar, tratatele aici nu ne spun nimic. Totul este lăsat la discreția statelor membre. Dacă dorim să facilităm utilizarea acestor proceduri și să le simplificăm pe cât posibil, trebuie să știm întâi ce se întâmplă în statele pe sistem federal, deci la alții, care se confruntă cu probleme similare. Să vedem ei cum au rezolvat aceste probleme. Tocmai de asta, după ce am ținut audieri, săptămâna trecută ne-am deplasat în Elveția și în SUA pentru a vedea modul în care rezolvă ei această problemă. Pe de altă parte, Trebuie să facem un bilanț al cooperării consolidate în uh, sens larg uh, în uh, ce privește zona euro, în ce privește PESCO, deci acțiuni de cooperare în curs, în derulare, pentru a vedea ce putem învăța din ele și asta cu siguranță ne vor explica experții ce urmează să intervină și să ia cuvântul. Deci, acesta e spiritul în care am organizat această audiere eu și cu Pascal. Mulțumesc! Din păcate, Pascal votează acum în comisia jurii și um, de asta, pentru că sunt mai multe comisii care au uh, vot uh, planificat, nu avem ce face. Propun așadar să le dăm cuvântul experților. Din păcate, nu le putem da decât 5 minute pentru prezentări. Domnul Peter Cionca este aici, de la Comisie, șef de unitate pentru drept penal în cadrul DG Justiție. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succint. Parchetul european uh, este supus unei cooperări uh, îmbunătățite, consolidate și unui, unei propuneri de regulament în acest sens. Am uh, avut această abordare de succes Sigur, a, a fost un, pro, un proces destul de anevoios și dificil, au durat, a durat patru ani de la propunerea comisiei din iulie 2013 și la încheie, până la încheierea din Consiliu, care a dus la uh, cooperarea îmbunătățite pentru că nu exista unanimitate conform articolului 68 din TFUE. Deci astea au fost uh, cerințele. Parlamentul doar își dă consimțământul în această situație. Procesul a fost dificil. De exemplu, am avut 14 uh, avize din partea Parlamentului Naționale și subsidiaritate. Comisia și-a păstrat uh, propunerea, dar s-a angajat să țină cont de aceste comentarii și apoi, sigur, a urmat un proces îndelungat de negocieri care s-a sfârșit uh, uh, în februarie, deci cu o încheiere, o întrerupere în februarie, pe 14 februarie, a avut un Consiliu European care a confirmat disensiunile pe 9 martie și apoi 16 state membre au notificat Comisia, Parlamentul și Consiliul pe 3 aprilie, comunicând uh, începerea procedurii privind cooperarea consolidată și prin această notificare se presupune că uh, se dă undă verde din partea Consiliului European. Odată ce s-au început negocierile, s-a ajuns uh, pe 8 iunie 2017 la un acord bun și s-a cerut consimțământul uh, Parlamentului pe 17 iulie, ceea ce s-a și acordat pe 5 octombrie 2017, iar regulamentul a intrat în vigoare la câteva săptămâni după acest uh, acord. Și cam până 2022 mai avem timp să desfășurăm regulamentul. Și acum câteva uh, lucruri din câte am înțeles eu uh, cu privire la proces. Uh, sigur că unanimitatea este o problemă. A fost foarte greu să se ajungă la acest nivel de colaborare consolidată. Am sperat să existe unanimitate și am tot sperat asta timp de patru ani și jumătate. Abia la sfârșit ne-am dat seama că măcar unul sau mai multe state membre se vor opune. Dar până atunci, până acel moment, textul deja era mult mai diferit decât ceea ce propuseserăm. Deci colaborarea uh, îmbunătățită nu putea să înceapă decât pe baza textului de la momentul respectiv și nu pe baza propunerii inițiale a Comisiei. Deci a fost versiunea Consiliului, practic, a acelui regulament. Era clar că lipsea voința politică în anumite state membre pentru a se progresa. Era clar că erau chestiuni ce țineau de suveranitate națională. E greu să să convingă cetățenii, mai ales în statele membre, anumite state membre, și era clar că statele membre vor spune nu. Ce învățăminte tragem de aici, mai ales eu? Consimțământul Parlamentului nu aduce echilibrul obișnuit de care este nevoie în proces, procesul de legiferare. Consimțământul e prea slab și, practic, Parlamentul nu poate strecura decât câteva amendamente minore în schimbul consimțământului. Deci, e complicat să ajungă la un rezultat uh, echilibrat. Și altă uh, lecție pe care am învățat-o trebuie să ținem cont și de statele membre neparticipante de la început. Trebuie să facă într-o transparen- transparență de plin astfel încât ele să nu blocheze procedura. Și acum legat de structura operațională, este destul de complexă cu uh, parchetul central, deci procurorul șef european sunt uh, acum 22 de procurori pentru că au venit două state membre noi în august, după cooperarea consolidată, inclusiv uh, statele membre neparticipante. Deci uh, vor fi în tot, la acel parchet european vor fi 22 de colegi de procurori care vor uh, decide anchetele respective, dar investigațiile vor fi conduse la fața locului decât de către așa numiții procurori delegați care vor lucra mână în mână cu uh, parchetele naționale. Sediul este la Luxemburg, există un director acolo și uh, uh, este deci o structură descentralizată, dar totuși integrată. Va exista o echipă atât la Luxemburg cât și în statele membre. Practic, este o structură care va combate în principal fraudele. Mulțumesc, mulțumesc mult. Și voi trece acum uh, la Maria Isabel Martinez de Peral, consilier juridic la Serviciul Juridic al Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă spun de la bun început că intervenția mea de astăzi este în calitate de expert al Comisiei și nu trebuie uh, înțeleasă ca o poziție formală a Comisiei. Vreau să vorbesc despre trei aspecte importante ale cooperării consolidate, de relevanță importantă. Mai întâi, condiția de a ajunge la această cooperare ca o ultimă soluție, apoi efectele uh, juridice ale autorizării și apoi condiția ca această cooperare consolidată să fie deschisă tuturor statelor membre. Acest instrument al cooperării consolidate le permite statele membre, eh, statelor membre când eh, s-a ajuns eh, la un blocaj în negocieri și ca ultima soluție să se, cooperare, să se coopereze în cadrul tratatului. Strict conform condițiilor, articolul 20 stabilește cerințele respective și anume și ideea de a uh, procede la această procedură doar ca ultimă soluție. Deci, uh, și de asemenea trebuie să respecte regulile de acțiune, orientările de acțiune ale Uniunii uh, Europene în ansamblu respectiv. Deci trebuie să fie o excepție. Și trebuie să se ajungă aici doar când Consiliul ajunge la concluzia că obiectivele nu pot fi atinse de către Uniunea Europeană. Și apoi, întrebarea care se pune este cum să se de- decidă că acel obstacol nu poate fi depășit într-un orizont rezonabil de timp. Fie vorba de luni sau ani de negociere sau număr de reuniuni de negocieri. În, ca, în mai multe cazuri în care s-a discutat despre brevete, acolo a fost foarte important să se, folose, să folosească perioada stabilită de curte. Dacă negocierile fără rezultat ar fi dus la una sau mai multe instanțe de cooperare consolidată în detriment, detrimentul uh, lipsei de compromis. În acest sens, uh, Curtea a ajuns la concluzia că uh, se va decide această procedură doar ca ultima soluție, doar atunci când adoptarea legislației este imposibilă în uh, viitorul apropiat. Atunci Consiliul poate decide să inițieze această procedură cu o operare consolidată. Însă există și un spațiu de manevră de apreciere Consiliului în sensul identificării acelui blocaj definitiv în negocieri. Și s-a spus că Consiliul are cea mai bună poziție de a determina dacă statele membre sunt dispuse sau nu să ajungă la un compromis. Și acum trec la cel al doilea aspect, efectele juridice ale autorizării. Odată ce s-a identificat acest blocaj și s-a stabilit formal de către Consiliu, statele membre care își doresc să stabilească această cooperare consolidată între ele ar trebui să fie măcar nouă ca număr și trebuie să adreseze o solicitare comisiei specificând domeniul de aplicare și obiectivele acestei cooperări consolidate conform dispozițiilor articolului 139 329 din TFUE. Apoi uh, se va uh, autoriza sau dacă nu, statele membre trebuie să fie informate cu privire la motivele refuzului. Odată ce s-a autorizat acest lucru, deci Consiliul acordă după consimțământul Parlamentului European. Această autorizare sau această decizie nu este doar o formalitate, ci produce efecte juridice pe, do, în două direcții. În primul rând, determină statele membre care vor participa la vot atunci când se vor adopta regulamentele, uh, deciziile sau uh, directivele. Conform articolului 330, conform TFUE, și alte state membre pot participa la deliberări în Consiliu, dar nu mai au dreptul de vot. În acest sens, decizia de autorizare are acel efect constitutiv. În al doilea rând, decizia de autorizare trebuie să definească domeniul de aplicare și obiectivele cooperării consolidate deși asta se face sigur în termeni generali, înseamnă că statele membre participante atunci când uh, adoptă acea legislație nu se pot îndepărta de la acele domenii, cum ar fi uh, regimul lingvistic definit în decizia de autorizare pentru brevetul respectiv, va trebui să fie um, respectat în regulamentul 1260 din 2012. Și în cele din urmă aș vrea să vă spun care este principiul de, de, eh, disponibilității aici. Orice tip de cooperare trebuie să fie deschisă pentru toate statele membre. Conform condițiilor stabilite fie în eh, decizia de autorizare sau în actele de substanță. Și aici este o consecință logică a caracterului excepțional al cooperării consolidate și a preferințelor tratatelor pentru Uniunea Europeană care poate acționa în întregime. Dacă nu poate acționa în totalitatea ei, atunci trebuie să se permită unui număr cât mai mare de state membre să participe la cooperarea consolidată. Nu s-a impus deocamdată nicio restricție, din câte știu eu, până în prezent, statelor care au dorit să participe la un astfel de tip de cooperare ceea ce privește cifrele, numărul statelor membre participante în acele patru cazuri de cooperare consolidată a fost destul de mare. 26 de state membre au participat în, în cazul de brevet, 16 la divorț, divorț 17 la divorțuri internaționale și așa mai departe. Se poate ajunge la concluzia că în timp ce cooperarea consolidată este, după cum spuneam, cea de-a doua opțiune, în toate aceste cazuri s-a dorit uh, depășirea blocajelor, uh, mai ales când lipsea unanimitatea și s-a permis unui număr mare de state membre să, integreze, să se integreze și mai mult în Uniune. Mulțumesc! Mulțumesc! Mergem mai departe la reprezentantul Digitax, tot al Comisiei. Doamna Maria Teresa Fabregas Fernandez, directoare responsabilă cu impozitarea indirectă. Mulțumesc, doamna președinte. Voi vorbi despre experiența noastră curentă privind uh, cooperarea consolidată în zona de impozitare. Care este istoria aici? Procesul a început în 2012 și este încă desfășur- în desfășurare. Timpul acestui proces au existat mai mulți pași și au apărut mai multe probleme. De exemplu, în 2013, unul dintre statele membre, Regatul Unit, a cerut Curții Europene de Justiție să anuleze o decizie a Consiliului privind cooperarea consolidată și în timpul acestui proces, în 2016, unul dintre statele membre participante s-a retras din cooperarea consolidată. Și deci vreau să vă explic acum, în mare, să vorbesc despre câteva chestiuni organizatorice ale procedurii actuale și care au fost și învățămintele trase. Având în vedere organizarea procedurii, în februarie 2013, Comisia a adoptat o propunere pentru directiva Consiliului privind implementarea cooperării consolidate în zona impozitării tranzacțiilor financiare împreună cu evaluarea. De aici au apărut discuții tehnice la grupurile de lucru relevante ale Consiliului. Însă, pentru a înlesni compromisul între doar cele 11 state membre participante care au început acel proces, ei bine, aceste 11 state membre au decis în 2015 să își coordoneze activitatea păstrând discuțiile însă într-un cadru de UE28 dar creăm și un grup special care să analizeze elementele esențiale și pentru a se ocupa de chestiuni care sunt considerate mai puțin critice. Deci s-a creat un grup care să se ocupe de chestiune cheie și altul care să se ocupe de chestii mai puțin importante mai târziu. Mai întâi Portugalia, iar acum în prezent Austria prezidează acel grup S-a vorbit acolo de coeziunea asistenței tehnice oferită grupului și s-a promovat uh, înființarea acestei cooperări consolidate, sigur ținând cont și de interesul țărilor non-participante, care reprezintă un element esențial în această procedură. Întâlnirile au de regulă loc la permanențele permanente cu toate statele membre participante, conform disponibilităților lor, iar scopul acestui tip de reuniune ad hoc împreună cu statele membre participante este să se pregătească calea pentru declarațiile ministrilor, de finanțe de mai târziu. Au loc astfel de întâlniri la nivel de ministru în marja mm, mm, reuniunilor de tip ECOFIN și altor uh, summituri. Comisarul Moscovici, eh, cel responsabil, eh, de regulă participă la reuniunile la nivel ministerial, dar toate aceste reuniuni sunt informale. Apoi, eh, doar din când în când, când se discută despre lucruri importante, când ele sunt supuse discuției, deci Consiliului UE28, se întâmplă acest lucru. Care sunt dificultățile în acest proces? Una din probleme principale constă în faptul că uh, unul dintre statele membre participante, Estonia, a decis să se retragă din proces. Asta era posibil pentru că cooperarea consolidată era încă în desfășurare, dar tratatul nu avea o clauză specifică pentru astfel de situații și, de aceea, au apărut din nou discuții, iar decizia a fost Sigur, nu a trebuit să se nu a fost necesar să modifice decizia de autorizare. Deci există acum 10 state participante care discută despre participarea uh, la procesul de cooperare consolidată. Care sunt lecțiile pe care le-am învățat? Din 2012, statele participante lucrează la acest dosar. Un învățământ tras în comparație cu alte proceduri de cooperare consolidată? Faptul că propunerea de fond a Comisiei <clears throat> pentru întreaga Uniune Europeană trebuie discutată aprofundat la Consiliu și în Parlament. Unele linii de acord în legătură cu chestiunile cheie trebuie să se contureze din aceste discuții între un grup de state membre înainte de a trece la cooperarea consolidată. Se consideră că statele membre interesate ar trebui, <clears throat> după consultări, să definească limpede domeniul de aplicare și obiectivele urmărite, ce își doresc prin cooperarea consolidată, pentru a evita <clears throat> discuții nesfârșite care nu duc la nimic. O înțelegere clară a ce își doresc de fapt e importantă și pentru statele membre care nu participă, pentru a aprecia mai bine ce se discută. În al doilea rând, și faptul că în cooperarea consolidată în ce privește taxa pe tranzacții financiare la punctul de pornire. Erau doar 11 state membre participante. A făcut procesul mai slab, pentru că întotdeauna e problema că avem nevoie de cel puțin 9 state membre pentru a continua. Experiența noastră este, prin urmare, că e important să ne asigurăm că Există proceduri uh, de lucru clare pe care se bazează cooperarea consolidată, reguli clare în ce privește împărțirea competențelor, a sarcinilor, calendarul, dar vreau să subliniez faptul că cooperarea consolidată la taxa pe transacții financiare e ceva care continuă, a fost nevoie de mult timp, dar nu înseamnă că după mult timp statele membre participante experții sau miniștrii au hotărât să nu mai discute. Nu, discuțiile continuă. Mulțumesc. Acum, PESCO. Doi colegi care reprezintă secretariatul. Începem cu Arno Molenar de la SAE. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru invitație cooperarea structurată permanentă e o formă aparte de cooperare consolidată, după cum stabilește tratatul articolul 42, 6, 46 și protocolul 10 anexat la tratat. N-a fost folosită opțiunea de a lansa PESCO atunci când a intrat tratatul în vigoare, dar a fost lansată până la urmă anul trecut în decembrie, când Consiliul a adoptat o decizie de înființare a PESCO și lista de state membre participante am avut nevoie cam de un an între acordul Consiliului de a explora potențialul înființării structurii de cooperare permanentă și decizii. Vreau să subliniez trei aspecte și apoi colegul de la Agenția de Apărare o să completeze. Mai întâi, discuția de anul trecut, în 2017, s-a bazat pe două variabile cheie pe care le-am avut în formularea tratatului care spune acele state membre ale căror capacități militare îndeplinesc criteriile superioare și au angajamente mai obligatorii în acest domeniu, <clears throat> pentru misiunile cele mai solicitante, înființează o cooperare structurată permanentă în cadrul Uniunii. Două <clears throat> variabile mm, sunt uh, capabilitățile superioare și și alte elemente. În legătură cu primul din ancheta noastră a devenit clar încă din 2017 că, de fapt, protocolul 10, articolul 1, precizează așa numitele criterii de intrare ca parte a Agenției de Apărare. Asta înseamnă aproape toate statele membre, cu excepția Danemarcei, care nu are decât un opt-out la apărare toate celelalte aveau biletul de intrare în principiu pentru PESCO. E important de înțeles pentru că asta înseamnă că ideea inițială a PESCO ca grup de avantgardă s-a modificat în momentul în care a fost acceptat protocolul și s-a adăugat la tratate. Deci, discuția de anul trecut s-a concentrat uh, după elementul inițial de bilet de intrare, după aceea pe alte criterii mai exigente protocolul 2, făcut mai mult de organismele Consiliului, dar până la urmă a fost la latitudinea statelor membre, Germania, Franța, Italia și Spania, care au negociat și au identificat ce angajamente vor asuma între ele. Ele au purtat negocierile. A fost un act de echilibru între inclusivitate. S-a ajuns la 20 de angajamente cu caracter obligatoriu o notificare trimisă Consiliului în noiembrie 2017, semnat de inițial de 23 și apoi alte două state membre au aderat două săptămâni mai târziu. Această notificare a fost apoi transmisă într-o decizie a Consiliului în câteva săptămâni și adoptată în decembrie același an. Notificarea a dat și unele elemente legate de guvernanța PESCO, în special mecanismul de evaluare. În conformitate cu tratatul, statele membre participante, cele 25, au responsabilitatea individuală și dau socoteală pentru împlinirea criteriilor obligatorii pe care le-au asumat între ele. Am proiectat un proces în care se actualizează planurile naționale de implementare și reprezintă baza procesului de evaluare în care Consiliul evaluează dacă fiecare stat membru participant și îndeplinește angajamentele în baza unui raport dat de înaltul reprezentant. După cum arată tratatul, un stat membru <clears throat> participant care nu și respectă obligațiile va fi uh, eliminat cu o majoritate calificată din Consiliu. Aici o mare modificare în modul în care se desfășoară cooperarea în materie de apărare. Al treilea aspect la care vreau să mă refer, tot uh, ține de guvernanță, deciziile în cooperarea asigurată permanentă se iau în conformitate cu articolul 46.6 cu votul statelor membre participante în exclusivitate. Asta înseamnă în practică că toate cele 28 de state membre sunt la masă când se discută chestiuni PESCO la Consiliu, dar 25 iau parte la vot. Important de înțeles. Un alt lucru pe care l-am inclus în guvernanța PESCO opțiunea de a efectua proiecte sau grupuri de state membre. În zona apărării e obișnuit că există chestiuni operative unde pot exista grupuri de state membre participante care lucrează mai strâns împreună. Integrând în guvernanța PESCO, am creat posibilitatea ca state membre participante care doresc să aibă proiecte mai ambițioase <clears throat> să poată să o facă fără prea mult amestec de la celelalte. Pe această cale am proiectat o modularitate de viteze multiple în cadrul PESCO. În același timp, cu toate acestea, și asta a fost un lucru pe care l-am descoperit anul trecut, toate proiectele sunt adoptate de Consiliu și sunt sub controlul acestuia, ceea ce înseamnă că, de exemplu, proiectele trebuie să raporteze o dată pe an către Consiliu și a trebuit să stabilim un set de reguli comune de guvernanță. Mulțumesc! Agenția Europeană pentru Apărare, șeful de strategie la unitate politică. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitație. Completez ce a spus colegul de la Serviciul de Acțiune Externă în introducere ce privește cooperarea structurată permanentă, rolurile atribuite diversilor actori menționați în decizia Consiliului de înființare a PESCO, în alta reprezentată se asociază pe deplin la procedurile PESCO, ea face o recomandare care se referă la identificarea și evaluarea proiectelor PESCO pentru deciziile și recomandările Consiliului care trebuie adoptate după <clears throat> uh, uh, consilierea Comitetului Militar al UE și evaluările date de SAE și Agenția Europeană pentru Apărare. Într-adevăr, SAE inclusiv personalul militar al UE și Agenția Europeană pentru Apărare, reprezintă așa numitul secretariat PESCO pentru a da sprijin implementarea PESCO, punctul unic de contact pentru statele membre participante la PESCO. După cum s-a spus mai devreme, înalta reprezentată prezintă un raport anual către Consiliu în care descrie situația implementării PESCO, inclusiv îndeplinirea de către statele membre participante a uh, angajamentelor asumate și aici acest raport se bazează pe contribuții ale SEAE, personalul militar, Agenția pentru Apărare, în rolul lor de secretariat PESCO. De obicei se evaluează așa numitele planuri naționale de implementare pe care statele membre le întocmesc și le prezintă anual. În fine, PESCO ținând de PESA, Comisia nu are un rol direct în uh, guvernanța generală a PESCO, se asociază doar la procedurile de la Consiliu și se prevede că poate fi invitată și asociată la proceduri de proiecte PESCO specifice, mai ales cu scopul de a promova sinergii cu instrumente conduse de comisie. În fine, dar mai puțin important, decizia Consiliului de înființare a PESCO a prevăzut pentru Consiliu să adopte în conformitate cu articolul 46.6 alte decizii și recomandări cu privire la aspecte specifice ale implementării PESCO, printre altele să precizeze obiectivele mai precise pentru îndeplinirea angajamentelor PESCO, actualizarea și intensificarea, dacă e cazul, acestor angajamente cu caracter mai obligatoriu pentru sau la care au subscris statele participante, stabilirea unui set de reguli comune de guvernanță pentru proiectele PESCO. Multe dintre aceste modalități au fost deja realizate de Consiliu în 2018 sau sunt în discuție acum, până în martie 2019. Primul ciclu complet, ca să-i spun așa, de proceduri PESCO va fi fost implementat de la propunerea de proiecte de către statele membre, evaluarea și furnizarea de planuri naționale de implementare de către statele membre și apoi asigurarea și prezentarea primului raport anual al înalte reprezentante. Va fi momentul în care se va face un inventar și se vor identifica și alte învățăminte. Mulțumesc! Acum trecem la Consiliu pentru a avea punctul lor de vedere. Mai întâi directorul general de la Serviciul Juridic de la Consiliu pentru a prezenta punctul lor de vedere și apoi ambasadorul care reprezintă președinția austriacă, mai întâi de la serviciu juridic. Domnul director, mulțumesc, <clears throat> doamnă, câteva cuvinte din punct de vedere al Consiliului pentru a încerca să contribuie la discuția dumneavoastră instituțională cu privire la practica cooperării consolidate. Mai întâi, o primă observație. Numărul de cazuri e prea limitat să facem un bilanț semnificativ. Avem șase cazuri din 2010, două dintre cele mai recente cu proceduri speciale care se referă la parchetul european, pentru care o procedură specială de adoptare și cooperarea structurată în materie de apărare, PESCO, despre care tocmai s-a vorbit, pentru care procedurile sunt speciale, nu doar pentru adoptare, ci și pentru funcționare. Celelalte patru sunt două care se referă la dreptul civil și două de altă natură care deocamdată n-au dus la aplicarea vreunei legislații aplicabile, indiferent dacă e vorba de taxa pe tranzacțiile financiare, pentru că cooperarea a fost autorizată, dar n-a fost de fapt stabilită, nu s-a adoptat niciun regulament și cealaltă care se referă la brevete, întrucât regulamentele au fost adoptate, dar funcționarea instanței brevetelor prevede un acord internațional care încă n-a fost adoptat. Deci sunt șase, dintre care patru în regim general, spune. Această experiență a permis să clarifice anumite aspecte procedurale despre care a vorbit Comisia. Analiza Consiliului coincide cu cea a Comisiei. Cu ocazia dosarelor brevete și a celui privind taxele pe tranzacții financiare care au făcut uh, obiectul unor uh, confruntări serioase între statele membre s-a ajuns și la Curtea de Justiție. Nu putem trage concluzii cu privire la valoarea instrumentului într-o perspectivă de integrare diferențiată, o experiență care poate nu e marginală, dar totuși limitată, ale cărei rezultate sunt convenabile, dar inegale, a spune. Dilema de bază menționată <clears throat> pe care o pune perspectiva cooperării consolidate, dar știm că e mai bine să rămânem la 28, după cum s-a spus, sau să reducem nivelul de ambiție sau să mergem mai departe, dar cu un număr uh, mai restrâns de state. După cum s-a spus, criteriul legal e de ultima instanță pentru a putea face, ceea ce înseamnă că, în realitate, în toate cazurile în care s-a acordat o autorizare, erau cazuri în care baza juridică prevedea unanimitatea pentru adoptare, un caz în care o mare forță e dată celor care se opun propunerii <clears throat> ceea ce face compromisul uh, dificil uh, sau ori de natura textului. Una dintre învățăminte este că putem fi tentați să nu dăm această șansă unui acord în 28 sau ne mișcăm prea repede, a spus curtea că nu putem face. Invers, se poate întâmpla să fie deranjant să facem prea multe concesii față de state, partenere la negociere despre care știm că până la urmă nu vor adera. E o opțiune tactică greu de făcut și pentru care Comisia ne-a reamintit că e o marjă de putere discreționară. Pentru a stabili această ultima instanță, ce înseamnă ultima instanță? Sunt autorizări de cooperare consolidată care s-au făcut fără mari drame. <clears throat> Parchetul european, PESCO de asemenea, și cele convenite de acord comun în dreptul civil, în acele cazuri, dreptul divorțului sau regimul patrimonial al uniunilor altele decât căsătoria s-a ținut cont de refuzul unor state membre de a recunoaște în dreptul intern anumite evoluții societale, în special parteneriatele între persoane de același sex și Uniunea nu poate să le impună nimic, deci a procedat fără ele. Dar, de fapt, de comun acord, n-au uh, <clears throat> obiectat față acest acord. Pe de altă parte, Uh, cooperarea consolidată conflictuală de la început, inclusiv cu un recurs la Curtea de Justiție, brevetul Uniunii, ce a opus delegațiile era regimul lingvistic, care în tratat prevede unanimitatea. Spania și Italia erau împotrivă de la început, Italia până la urmă s-a raliat, dar uh, critica a fost foarte vie și a dus la diverse discuții prin punctele de procedură taxa pe tranzacție financiară, o poziție importantă, nu e niciun acord între statele care vor să participe la această cooperare consolidată. Problema juridică pe care o pune, fiind vorba de o, consolidare, o cooperare consolidată în domeniul fiscal al taxelor, este că, evident, e dificil fie de a nu slăbi situația contribuabilor din propriul stat pentru statele participante, fie de a nu afecta masa impozabilă din statele care nu participă pentru cooperarea consolidată în domeniul fiscal. Uh, dificultățile mi se pare evidente, având în vedere dificultățile pe care le întâmpină acest exercițiu. A doua problemă de aplicare e de a ști ce stabilește cadrul cooperării consolidate. S-a discutat despre asta. E propunerea inițială a Comisiei, e propunerea inițială așa cum a fost modificată de procesul legislativ până în momentul în care s-a constatat imposibilitatea de a ajunge la un acord de ultima instanță sau scrisoarea cel puțin 9 state membre care trebuie să ceară să facă cooperarea consolidată sau propunerea Comisiei de a autoriza cooperarea consolidată. Întrebarea anexă legată de prima. <clears throat> Cooperarea consolidată se dezvoltă în baza propunerii inițiale sau în baza unei noi propuneri consecutive după autorizarea de a face cooperarea consolidată. După părerea mea, baza este propunerea inițială natural, așa cum a fost eventual modificată în negociere, dar totuși ea stabilește cadrul. Dacă am face altceva, în realitate am ocoli obligația de ultimă instanță, pentru că dacă ne gândim la ceva cu totul diferit, odată ce a fost autorizată cooperarea consolidată, atunci nu s-a constatat că nu erau alte posibilități de a reuși cu acel text. În legătură cu principiul de bază din punct de vedere al Consiliului cu privire la cooperarea consolidată, <clears throat> Mai întâi, cooperarea consolidată, odată ce sunt în aplicare, sunt proceduri normale. Dreptul pe care produc e drept al Uniunii. Nu sunt proceduri interguvernamentale, ci acțiuni ale Uniunii care nu duc la fapte de drept pentru statele membre care nu participă. E important pentru că stabilește rolul Comisiei, rolul normal într-o cooperare consolidată pe lângă faptul că trebuie să propună autorizarea, e important și pentru Parlament, care are rolul de colegiuitor, exact aceleași în cooperarea consolidată pe care îl are într-un alt caz de rol legislativ și în plus trebuie să autorizeze să-și dea aprobarea pentru cooperarea consolidată. Trag două concluzii. În primul rând, cooperările consolidate trebuie să rămână deschise. Autorizarea, după părerea mea, nu închide numărul de membri care participă. Poate să evolueze atât timp cât cooperarea nu e stabilită prin adoptarea de acte, statele membre pot adera și altele se pot retrage după părerea noastră cât timp nu s-a adoptat niciun act. După înființarea din potrivă, <clears throat> participarea de noi state membre este de drept, dar în anumite condiții. E de drept, nu le putem refuza în principiu posibilitatea de a intra. În fine, un aspect foarte important, deliberările Consiliului trebuie să fie deschise tuturor membrii, nu doar membrilor participanți. Doar votul e rezervat doar celor participanți. Semnalez că e o problemă serioasă în practică pentru că statele membre au tendința de a participa, uh, de a se întâlni doar participanții și nu le permit neparticipanților să intervină, dar pot face să zicem, în sediul unei delegații, dar atunci nu e o deliberare a Consiliului, pentru că deliberările Consiliului trebuie să se facă cu toți membrii. Doar votul este rezervat doar statelor participante și important. A doua concluzie, actele adoptate în cadrul unei cooperări consolidate țin de dreptul Uniunii ca orice alt act al Uniunii pentru statele membre care participă. N-au dreptul de retragere. Participarea e irrevocabilă. E doar o singură excepție pentru statele neparticipante. Neparticipanții nu trebuie să sufere aplicarea efectelor acestei cooperări pe plan juridic și nici pe plan bugetar nu pot suferi acțiunile. Din potrivă, funcționarea instituțiilor legate de cooperarea consolidată e suportată de toți, nu doar uh, de către statele participante, ci de toate statele membre. Cu siguranță, cooperările consolidate, dreptul pe care îl produc, nu țin de achii, spune tratatul, dar trebuie să se integreze în politicile Uniunii, trebuie să respecte și să contribuie la obiectivele Uniunii problema legată de domeniul de aplicare, în câteva cuvinte, toate domeniile de competențe ale Uniunii pot face obiectul unei cooperări consolidate, cu excepția competențelor exclusive. Dar domeniile care nu fac obiectul unei competențe a Uniunii nu pot face obiectul unei cooperări consolidate. Cooperările consolidate nu sunt o cale de extindere a competențelor Uniunii Europene. <clears throat> Deci se pot face cooperări consolidate în domeniul pieții interne, de exemplu, cooperarea consolidată <clears throat> până în prezent care nu fac parte din acest domeniu, dar cum se poate face fără a risca de a fragmenta această piață? E o întrebare care trebuie să se pun <clears throat> fără a crea dezavantaje comparative pentru întreprinderile din statele membre care participă. Această problemă a cooperării consolidate în ce privește taxa pe tranzacții financiare, care de mult timp e într-o situație dificilă, pentru a evita de a penaliza pe participanți, se caută să se ia materie impozabilă din statele care nu participă, ceea ce <clears throat> contravine articolului 40, afectarea intereselor juridice ale statelor neparticipante în domeniul fiscal, nu e interzis în principiu, dar, după părerea mea, e o contradicție internă. La coopération renforcée n'est ni un cadre Cooperarea consolidată nu este cadru interguvernamental, nici o modalitate de extindere a competențelor UE, ci o modalitate care permite temporal unor state membre să nu ia parte la anumite inițiative care totuși le rămân deschise. Cei care participă se subscriu de dreptului Uniunii. Și, în fine, un cuvânt despre uh, posibilitatea care permite să se treacă la de la majoritate calificată la unanimitate. Clauza pasarelă poate fi folosită doar în unanimitate. Nu vreau să uh, super pe nimeni care au făcut declarații cu privire la viitorul Uniunii. După părerea mea, nu există decât uh, în teorie această posibilitate de a folosi clauza pasarelă. În uh, cooperarea consolidată, această regulă are un sens, pentru că ea poate fi folosită atunci când un stat membru se alătură cooperării consolidate doar uh, pentru a împiedica adoptarea unui act în cadrul acestei cooperări consolidate. Pentru că dacă regula este uh, unanimitate, putem totuși admite în ce privește aplicarea că un stat membru se poate uh, alătura grupului pentru a împiedica atingerea unanimității. Deocamdată nu au existat cazuri în care să se producă acest lucru, ca un stat membru să se alăture doar pentru a paraliza, pentru a bloca cooperarea consolidată. Ar fi un atac împotriva cooperării loiale. Asta am vrut să vă spun. Mulțumesc! Mulțumim. Acum o să-l rog pe domnul ambasador să ia cuvântul. Sunteți reprezentant al reprezentanței permanente a Austriei sunteți uh, liberi să alegeți ce doriți să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră. Vă mulțumesc! Întâi de toate, vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la această audiere și că mi-ați dat ocazia să discut cu dumneavoastră câteva lucruri. Am să vorbesc uh, pe scurt despre PESCO și despre experiența austriacă în tot acest proces. Nu vreau să mă refer neapărat uh, la aceste lucruri din perspectiva celui care deține președinția curentă a Consiliului. În 2010, în, președin... în mandatul președinției belgiene, am încercat și am eșuat o cooperare consolidată. Era vorba de tratatul de la Lisabona, nu aveam uh, destui pentru ca această inițiativă să uh, reușească. Acum însă uh, situația s-a schimbat. De aceea, în 2017, Franța și Germania au reușit, într-un summit bilateral, să redacteze propunerea pentru acest tip de cooperare și apoi Belgia, Estonia, Finlanda și Olanda uh, să se alăture pentru că au fost invitate să semneze și ele această propunere și au făcut-o dar asta datorită leadership-ului foarte puternic asumat de Franța și Germania. S-a reușit uh, semnarea într-un an și astfel s-a ajuns la decizia Consiliului prin care s-a instituit PESCO. PESCO e de fapt un compromis între viziunea germană și franceză cu privire la numărul de state participante și nivelul de ambiție. Inițial, Franța dorea un uh, grup cheie vreo 10-12 membri cu ambiții ridicate. În schimb, viziunea germană era una mai inclusivă și uh, rezultatul a fost uh, influențat de ambele viziuni. Până la urmă, uh, s-au alăturat mai multe state membre decât se prevăzuse inițial și aici se include Austria. PESCO este un proces care e condus de statele membre. Au uh, fost înființate mai multe grupuri de lucru informale conduse de statele membre, s-au discutat uh, proiecte și angajamente comune, statele membre au uh, ales mai multe teme de reflexie pentru a porni dezbaterile și pe baza lor, pe 30 noiembrie 2017, 23 de state membre, prin care printre care și Austria, au semnat o declarație comună informând uh, înaltul reprezentant și Consiliul de intenția lor de a participa la PESCO. Austria a înaintat o declarație prin care spune că intenția Austriei trebuie apoi uh, aprobată de către Parlamentul Național, iar acest lucru nu va leza niciun fel politica externă și de securitate. Parlamentul austriac a hotărât aprobarea. Consiliul nu s-a referit la dreptul de neutralitate pe care Austria îl putea avea și a încurajat uh, participarea activă a Austriei la PESC inclusiv în ce privește prevederile tratatului de la Lisabona. Deci participarea noastră la PESCU este în perfectă concordanță cu uh, rolul nostru în UE uh, și uh, cu participarea la PESC. Putem în același timp să ne păstrăm neutralitatea. În ce privește Franța și Germania, ele au venit cu o listă de state participante care tot în 2017 a fost adoptată, toate statele au semnat-o. Până la urmă, procesul a devenit unul foarte inclusiv. S-a ajuns la un grad de participare foarte larg, așa cum dorea Germania la început. De ce diferă de inițiativele precedente? Pentru că, primul rând, uh, PESCO vine cu un uh, proces structurat, formal, obligatoriu și durabil. Statele membre au semnat peste 20 de angajamente obligatorii, dar fiecare stat membru a luat uh, decizia de a participa în mod voluntar, poate să rămână în Consiliu, poate să rămână și în uh, PESCO, fără a leza în vreun fel uh, politica externă și de securitate. Îmi dau seama că nu prea mai am timp la dispoziție, așa că o să trec peste majoritatea comentariilor, o să mă refer doar la experiența Austriei în tot acest proces. După cum spuneam, procesul a fost condus de un grup de state membre, a fost uh, un proces accelerat, a existat ambiție, s-au uh, publicat uh, documente, s-a pornit un proces de reflexie și a fost uh, poate destul de dificil să ajungem la decizii bune, dar ne-am dat seama că este o modalitate foarte bună de integrare europeană. Am luat hotărârea că pentru noi este important să participăm și uh, faptul că PESCO are acum 25 de state membre participante vorbește de la sine. Malta a spus că dorește întâi să vadă cum uh, evoluează și că își păstrează opțiunea deschisă. Marea Britanie, evident, nu participă. Danemarca are o piedică constituțională și nu poate participa, dar altfel este un proces uh, foarte inclusiv și reprezintă o evoluție foarte importantă a procesului de integrare european. Acesta a fost motivul pentru care Austria a hotărât să participe în ciuda dificultăților din proces, dificultăți generate poate de nivelul de ambiție și de faptul că intern avem proceduri care trebuie respectate pentru a putea participa modul în care au fost adoptate regulile a fost explicat de antevorbitori, așa că nu mai insist. Mulțumesc, domnul ambasador Pascal. Vrei să iei cuvântul? Mulțumesc, Danuta. Vreau doar să-mi cer scuze am lipsit la începutul acestei dezbateri pentru că a trebuit să fiu în altă comisie să votez. Așadar, nu am auzit primele uh, intervenții, dar uh, uh, am reușit totuși să înțeleg despre ce a fost vorba. Vreau să pun o întrebare. Vreau să știu ce părere aveți. Comisia spune că atunci când există o cooperare consolidată, trebuie protejați uh, și informați cei care nu sunt uh, participanți la procesul de cooperare consolidată. Putem considera că e valabil și uh, opusul? Adică să ne asigurăm că celelalte țări nu profită pentru a lua măsuri contrare cooperării consolidate. Mă gândesc, bineînțeles, la consolidarea bugetară pentru că ar fi foarte ușor să dereglementăm în mod implicit. Vreau să știu dacă Comisia veghează la acest echilibru, dacă își îndeplinește acest rol, pentru ca procesul să nu defavorizeze o tabără sau alta. Ala. Da, mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru analiza și comentariile extrem de interesante. într-un timp foarte scurt. Am uh, două, trei observații în continuarea ce a spus uh, colegul Pascal. În esență, care ar fi interesul unor guverne care vor să acționeze împreună, să meargă mai departe într-un domeniu în care Uniunea are competență, de ce ar prefera ele o cooperare consolidată și nu un acord interguvernamental. Pentru că, în cadrul cooperării consolidate, Comisia Europeană trebuie să fie inclusă, Parlamentul European de aceea. Suntem aici uh, mai mulți reprezentanți ai mai multor instituții și nouă ni se pare, bineînțeles, cea mai bună soluție, nu? Asta e de dorit. Dar, poate că nu toate guvernele văd uh, acest lucru ca un beneficiu. Și mai spun ceva. Mai devreme, domnul Legal a spus că uh, trebuie să respectăm uh, spiritul și uh, litera tratatului, care ne spune că toate statele să participe la negociere, iar cei care nu participă la procesul de, consul- de cooperare consolidate nu au dreptul de vot. Da, bine, asta ne spune teoria. Dar adevărata negociere se poartă între cei care chiar vor să pună în aplicare această politică nouă, acest mecanism nou. Așadar, formal, sigur, toată lumea o să fie acolo în jurul mesei, dar informal uh, uh, nu se va negocia în uh, format 27. Dacă 12 țări sunt cele interesate, între ele se va purta negocierea. Cu atât mai mult cu cât sistemul riscă să producă efecte perverse. Chiar dacă ipoteza pe care a invocat-o domnul legal, că o țară ar putea să se alăture grupului uh, cu intenția de a bloca prin veto votul, ar fi o dovadă de cinism. Și cu siguranță un lucru care se petrece foarte rar. Dar, în esență, nu vreau să merg până la ceea ce spunea Pascal, anume că statele care nu participă să adopte o politică contrară. Chiar și așa, într-o astfel de situație, există riscul ca unele țări care nu doresc ca inițiativa să reușească să vină la masa de discuții și în această negociere la care toată lumea participă, dar nu toată lumea are drept de vot, statele respective să încerce să pună piedică. Cunoaștem uh, tradiția respectabilă a Consiliului de a lucra prin consens, chiar și atunci când uh, e posibil, uh, din punct de vedere juridic, un vot cu majoritate calificată. Deci, de ce nu ar fi mai avantajos un acord interguvernamental. Pentru că, așa cum au spus vorbitorii, există două feluri de cooperare consolidată. Cooperarea amicabilă, ca să spun așa, în ce privește dreptul familiei, este clar că țările care au un drept al familiei foarte diferit față de filozofia celor care își propun cooperare consolidată, nu vor dori să împiedice cooperarea consolidată sau să-i pună bețe roate. În schimb, există și procese de cooperare care sunt conflictuale prin natura lor. Zona euro versus țări care nu sunt în zona euro, unde lucrurile funcționează diferit. Acolo mă gândesc că cei care doresc uh, o integrare mai mare nu doresc să fie la masă și cei care uh, vor ca lucrurile să nu se schimbe. Și ar mai fi două întrebări mai scurte. Una referitoare la buget. Vă mulțumesc uh, că ne-ați clarificat aspectele juridice în ce privește funcționarea procedurii bugetare. Înțeleg că funcționarea, cheltuielile administrative, toate astea vin din bugetul comunitar. Dar dacă se creează un buget operațional, bănuiesc că va trebui să se ia o decizie ad hoc. Cei care participă la, consul, la cooperarea consolidată să ia această decizie. În rapoarte pe care noi le-am uh, examinat în cadrul AFCO, am găsit că există și posibilitatea ca o serie de resurse financiare care ar putea fi alocate unei cooperări consolidate să uh, trebuiască să fie alocate tot din bugetul Uniunii Europene. Apoi, în ce privește controlul parlamentar, dreptul de control al Parlamentului European. Vreau să știu dacă, într-adevăr, va trebui să includem sau vom putea să includem și parlamentele naționale. Este aici o chestiune destul de delicată. Mulțumesc, Mercedes. Îmi pare rău, nu pot să-ți dau decât un minut pentru că mai avem doar 10 minute pentru audierea asta. Da, mulțumesc. Bine. Da? Ca raportor din umbră, cred că ar trebui să am posibilitatea să iau cuvântul, nu? Mă rog. Eu am de făcut o observație și o întrebare pentru comisie. Comisia văd că e aici uh, reprezentată prin uh, mai multe persoane. Hotărâți dumneavoastră cine dorește să răspundă. vorbeam și cu colega Beres, spuneam că îi se pare nouă, dar Comisia nu prea este activă în ce privește cooperarea consolidată. De ce? Dacă se aplică dreptul comunitar, Comisia trebuie să lucreze și să se implice din plin în cooperarea consolidată. Am o îndoială în legătură cu această participare destul de scăzută a Comisiei Europene la procesele de cooperare consolidată, lucru care vedem că nu uh, stă așa atunci când vine vorba de celelalte politici europene. Poate să mă contraziceți. A doua observație Unul dintre dumneavoastră a spus că există o a doua opțiune, această cooperare consolidată reprezintă o alternativă, de fapt o a doua opțiune care ne permite să depășim paralizia cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Și atunci, haideți să discutăm despre clauza pasarelă și să o rezolvăm odată pentru totdeauna. Și Poate că nu reușim să aplicăm asta în toate sectoarele, dar poate reușim să creștem numărul de domenii în care lucrăm cu majoritate calificată. Pentru că uh, există oarecare rezistență din partea țărilor care nu participă acum la cooperare consolidată, dar atunci de ce să nu rămânem la un vot cu majoritate calificată și să acceptăm uh, cooperarea consolidată, dat fiind că există um, perfectă armonie cu dreptul comunitar. Asta permite un uh, progres al Uniunii Europene și toate um, statele membre ar uh, urma să adopte acest drept. pentru că odată ce s-a autorizat o astfel de decizie, ea rămâne în vigoare și statele riscă să piardă o șansă de a influența acest proces. N-ar fi mai bine să uh, modificăm modul de uh, legiferare, luând decizii în comun și rezolvând problema clauzei pasarele? Știu că asta preocupă multe state, dar din punct de vedere politic reprezintă o eroare pentru că statele respective sunt pur și simplu lăsate la o parte. Dacă nu iau parte la discuții, nu iau parte la decizii și acestea sunt uh, decizii fundamentale. Cum spunea colegul la măsuri, deciziile care chiar contează sunt luate separat, nu sunt uh, discutate sau nu sunt luate public. Așadar, de ce această rezistență uh, împotriva clauzei pasarele, care ne-ar permite în multe cazuri să uh, evităm cooperarea consolidată între state ca să uh, evităm uh, nevoia de a avea unanimitate. Mulțumesc, Mercedes. Îmi pare rău că nu pot să-ți acord timpul necesar, dar asta este. Cine vrea să răspundă acum? Cine vrea să intervină? sigur uh, vă voi uh, ruga să fiți succinți. Știu că cei de la comisie oricum sunt obișnuiți să fie succinți. <clears throat> Mulțumesc, doamnă, foarte pe scurt, la cele patru puncte ridicate și poate colegele o să completeze ce spune. <clears throat> Pentru mine, interesul de a avea cooperare consolidată față de una interguvernamentală e de a rămâne în cadrul Uniunii în situația parchetului european, Comisia a fost însărcinată de Consiliu de a pune în aplicare parchetul înainte de a deveni autonom bugetar. Comisia întreprinde toate măsurile pregătitoare înainte de intrarea în vigoare operațională a parchetului european, adică se dă asistență bugetară, <clears throat> pregătire administrativă, etc. Iată interesul pentru statele membre de a beneficia de acest sprijin operațional, juridic, logistic din partea Comisiei. Din punctul de vedere al bugetului, statele membre care participă trebuie să financeze această cooperare consolidată. Am găsit încă o dată pentru pachetul european un mecanism specific de rambursare. Statele membre participă toate în finanțarea Uniunii prin bugetul obișnuit general al Uniunii, dar cele care nu participă în cooperarea pentru pachetul european primesc o rambursare. Deci nu trebuie să plătească pentru cheltuielile operative ale parchetului european. Acordul parlamentar e foarte important pentru noi. Controlul parlamentar pentru că e o instituție a justiției penale, parchetul european, deci Parlamentele naționale trebuie să știe, după ce vorbim de subsidiaritate, ce facem sau ce face parchetul. Va fi un raport anual prezentat de parchetul european, atât parlamentelor naționale cât și parchetul european, șefii de parchet sau ajunții lui vor putea fi audiați și chestionați de parlamentele naționale în legătură cu raportul de activitate. Și în fine, dacă comisia e proactivă sau nu. Eu cred că există o obligație pentru comisia de a ajuta, în primul rând, statele membre să pună în aplicare o cooperare consolidată în cadrul parchetului, e ceva evident. Noi facem asta cu asistența statelor membre mai degrabă. Avem un comitet de experți în care discutăm și Interesul nostru este ca toate statele membre să participe în cele din urmă. Interesul nostru este tocmai să extindem acest grup inițial la alții și rezultatul este că după uh, început am ajuns acum la 22 și sper că la un moment dat să existe participare de plină. Avem tocmai obligația de politică proactivă pentru ca toată lumea să vadă că e interesat să adere la o cooperare consolidată. Mulțumesc! Uh, Uh, Mulțumesc. Puțin am de adăugat în ce privește meritul acestor clauze pasarele și faptul că una dintre dificultăți vine mai mult de la obligația de unanimitate. <clears throat> N-am nimic de adăugat pe fond. Singura dificultate vine de la faptul că e nevoie de unanimitate care nu se întrunește în ce privește observația în legătură cu faptul că unele state membre care nu participă pot încerca să profite, să paralizeze sau să împiedice buna funcționare a cooperării consolidate, e clar. Este o operă de cooperare <clears throat> loială, dacă nu, acțiuni uh, de infracțiune care se pot intenta, faptul că nu respectă articolul 327 care obligă statele care nu participă să nu împiedice eforturile statelor membre care participă la o, la o cooperare consolidată. Evident că asta nu împiedică unele efecte nedorite uneori, dar așa e concepută cooperarea consolidată în care trebuie să prevadă aceste aspecte. O altă întrebare la care vreau să răspund. Raportul între acorduri interguvernamentale și cooperările consolidate în ce privește opțiunea strategică de făcut. În realitate, situațiile în care s-a preconizat una sau alta sunt diferite. Situațiile pentru care sunt prevăzute acorduri interguvernamentale erau cele pentru care era o obiecție constituțională din unele state membre de a proceda pe calea dreptului Uniunii. Nu împotriva măsurii, ci împotriva faptul că se face prin dreptul Uniunii, în special în ce privește rezoluțiunea bancară, unde am fi putut face dar n-am făcut-o pentru că Germania avea o dificultate constituțională. Cooperarea consolidată nu e același lucru. E mai degrabă vorba de situații în care unele state membre nu doresc să participe nu din <clears throat> rațiuni de competențe, ci din motive materiale. După cum am văzut <clears throat> cu dreptul familiei sau astfel de chestiuni. Întrebarea fundamentală pe care n-a tranșat-o curtea este de a ști dacă avem posibilitatea de a proceda prin acorduri interguvernamentale atunci când se poate să procedăm prin utilizarea unor instrumente din dreptul Uniunii, inclusiv cooperările consolidate. Avem alegerea sau se iese în afara mecanismelor Uniunii când o permite. Curtea, în uh, răspunsul dat, nu a tranșat această problemă, care e o întrebare pertinentă și legată de întrebarea pusă de dumneavoastră. E adevărat că în anumite situații un acord interguvernamental poate să fie mai simplu. Cei care vor să-l facă, îl fac în afară și în plus pot să utilizeze în mare măsură instituțiile, în orice caz comisia. <clears throat> nu e imposibil să se dea sarcini comisiei în acord interguvernamental. Jurisprudența zisă Bangladesh care face că se poate face așa ceva. Deci e o opțiune între cele două. Ipotezele în care au fost preconizate, de fapt, sunt oarecum diferite, dar e o adevărată problemă pentru care nu am un răspuns definitiv. Îmi cer scuze, dar uh, trebuie să închidei acest punct de pe ordinea de zi. Vreau să îi rog pe colegi, dacă vrem să uh, continuăm uh, cooperarea, facem formal. E important ca discuțiile să se încheie până la finalul acestei perioade, dar agenda și timpul uh, înaintat nu-mi permit să continui. Vă mulțumim pentru acest prilej. Nu am avut niciodată așa o participare la o audiere. Sper că ați putut învăța fiecare câte ceva de la colegii dumneavoastră și sper că a fost foarte utilă. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și uh, vom uh, începe cu interpretare dar uh, pentru ultimul punct de pe ordinea de zi, dar vom continua în engleză, că nu va mai fi interpretare. Vreau să îi mulțumesc domnului profesor Leonard Beseding și colaboratorului domniei sale, care uh, ne-au au, fost, au participat de asemenea la aceste audiere și sperăm că a fost uh, interesant, că nu a fost plictisitor. Cu ceva timp în urmă am solicitat un studiu despre Brexit este primul stadiu care analizează Brexitul din mai multe perspective. E, uităm la Brexit prin intermediul acestui studiu din punctul de vedere al uh, impactului uh, retragerii unui uh, stat membru atât de mare, Regatului Unit, care este structura instituțională și uh, dinamica instituțională politică în Uniune. Studiul nu a fost uh, finalizat, este doar o prezentare și o discuție. Sper că vom reveni odată ce studiul va fi finalizat. Este foarte important să lăsăm în urmă următorului Parlament această perspectivă care asupra modului în care instituția poate fi afectată de retragerea Regatului Unit. Vă mulțumesc că ne v-ați alăturat și sper că vom putea continua dezbaterile atunci când studiul va fi încheiat. Domnule profesor, deci puteți continua cu în minunata noastră limbă maternă și apoi să trecem la engleză. Cred că voi uh, începe direct în engleză, e mult mai ușor așa, doamnă președinte, pentru a prezenta câteva dintre punctele importante care ne ocupăm în prezent. Întrebările de care ne-am ocupat în ceea ce privește aranjamentele de votare în Consiliu, componența Parlamentului European, toate după retragere. De asemenea, ne-am uitat și la participarea statelor non-membre în politicile UE. Toate aceste aspecte uh, au fost subiectul unei întrebări. Deci, dacă se vor schimba în urma retragerii Regatului Unit. În principiu ne-am axat asupra rolului constituțional al statelor membre în uh, procesul decizional la nivelul Uniunii Europene și ne-am referit și la reprezentarea statelor membre în fiecare dintre instituțiile pe care am fost solicitat să le analizăm. Nu numai echilibrul intern în ceea ce privește uh, reprezentarea statelor membre, ci și echilibrul interinstituțional. Istoria ne învață că în dezbaterile privind uh, regulamentul de vot în Consiliu, de la tratatul de la Maastricht încoace, s-au căutat compromisuri și s-au uh, încheiat astfel de compromisuri, ținându-se cont și de reprezentarea statelor membre în comisie. Există trei niveluri la care putem analiza aceste chestiuni. Mai întâi, metaconstituțional, dacă tratatele ar trebui să fie modificate, așa se pune prima întrebare, și modul în care rolurile constitu- constituționale funcționează, cum operează în practică și cel al treilea nivel, ceilalți factori, factori non-legal, non-constituțional. -constitu chestiuni istorice, ideologice, economice, politice, sociale și așa mai departe. În această prezentare, dincolo de cel de-al doilea nivel, cum uh, vor funcționa regulile constituționale prezente și cum vor fi afectate de Brexit, de acolo ne mutăm foarte pe scurt la întrebarea dacă aceste efecte la nivel secundar dau motive pentru a schimba legislația primară. Să ne uităm mai întâi la sistemul de vot din Consiliu. Apoi ne vom uh, uita la Parlamentul uh, European. Deci, la Consiliu există două criterii pentru adoptarea unui act. Criteriile relative, deci sunt procentajele care trebuie atinse astfel încât o măsură să fie adoptată deci asta în absolut, și apoi numărul statelor membre care trebuie să voteze în favoarea unui act anume. Dacă ne uităm la, aici la regula majorității calificate, deci în chestiuni obișnuite, aici este o combinație de procentaje, 55% din statele membre și 65% din populația totală. Majoritatea trebuie să întrunească cel puțin 15 state membre și o minoritate care să poată bloca trebuie să uh, cuprindă cel puțin patru state membre. Uite, acum, uitându-ne la criteriile relative, mărimea populației, care este cea mai importantă în ce privește efectul Brexit. A, trebuie să acordăm mai multă atenție asupra modului, modului în care Brexitul schimbă uh, structurile de putere în, la Consiliu în ceea ce privește cuantificarea puterii de vot. Deci, aceste schimbări de putere trebuie să fie cuantificabile, sunt cuantificabile. Și puterea de vot nu depinde doar de astfel de criterii măsurabile, cuantificabile. Mai sunt chestiuni mai greu de cuantificat, competența autorităților com- sau competența și autoritatea, care se referă la anumite domenii politice. Sunt lucruri mai greu de măsurat. Forme de influență și mutarea importanței unor alianțe și așa mai departe vă voi explica aceste lucruri ceva mai târziu. Ce am făcut noi? Am calculat puterea de vot din perspectiva impactului pe care un stat membru îl are prin uh, modificarea opțiunii de vot. Deci este abilitatea unui stat uh, membru de a schimba rezultatul votului prin propria poziție. Și am tras aici o concluzie că statele membre mai mari vor avea o putere mai mare, pe când statele mici vor avea o influență mai mică după retragerea Regatului Unit. Ce am mai examinat noi? Dacă statele membre uh, depășesc numărul 27 după Brexit, te-ai aștepta ca doar statele membre mari să-și redobândească fostul echilibru, dar asta nu este chiar adevărat. Deja sunt state membre mici care câștigă din puterea de vot a statelor membre. Deci se întâmplă și acest lucru. Dacă vor apărea state membre mici care vor adera la Uniunea celor 27. Mai am detalii aici și vă pot oferi dacă vă interesează. Aici uh, efectele criteriilor, criteriilor absolute, minimum 15 state membre și minoritatea uh, care blochează de cel puțin 4 state membre. După Brexit se ajunge iar la 27 de state membre, 55% deci înseamnă 15 state membre. Deci această cerință de cel puțin 15 state membre nu e atât de importantă. Doar dacă numărul de state membre UE scade sub 26, acel prag de 15 state membre are din nou uh, o importanță, adică nu va mai fi valabil, cu alte cuvinte. Pentru că respectăm regula uh, califi- uh, majorității calificate. Dacă scădem sub 22 de state membre, va apărea o cerință de două treimi. Se poate merge mai sus, dar acel prag de 15 state membre nu are semnificație pentru că 55% înseamnă mereu 15 state membre sau mai mult. Deci, deci la 28 de state membre eram deja la 16 state membre, care reprezintă 55%, criteriul e 55%. Dacă ne uităm acum la Parlamentul European și la componența Parlamentului post-Brexit, sigur există o metodă care a fost uh, convenită la Consiliul European la, în uh, decizia din 28 iunie la inițiativa Parlamentului European și gândită de acest, această comisie, mai ales de către președinta actuală. Ce putem face aici? Să vedem în ce măsură respectă cerințele propuse în legătură cu componența Parlamentului putem trage concluzia că, conform deciziei din 28 iunie, componența respectă cerințele din tratat, respectiv scăderea progresivă. Acum, întrebarea este ce sistem s-a folosit, nu este foarte clar, nu reiese din acea decizie, din documentele publice, din dezbaterile din Parlament sau din altă parte. Și putem ilustra acest lucru uitându-ne la cele două formule propuse. Eh, at the request of eh, AFCO. And those... Acesta este graficul propus la AFCO. Există compromisul Cambridge, așa numitul compromis Cambridge. I don't know whether you can see it. Look, I'm used to a lecture room with large screens, but I'm afraid that not every... Iar interpretarea încetează acum. Quite see the blue